În ce privește viitoarele alegeri și comisarii desemnați, o să răspund în numele președintelui Parlamentului. Voi răspunde în numele președinților, ceea ce va acoperi situații cum ar fi cele în care comisarii trebuie să se retragă S-a făcut o propunere de cere Departamentului de Cercetare să efectueze niște cercetări în ce privește proporționalitatea în scădere și încercăm să găsim un document uh, care se prezinte în rezumat. Colegul nostru, domnul Daf, a exprimat interesul în această legătură? E legătura cu un grup de matematicieni de la Universitatea Cambridge. Vom vizita Ungaria pe 9 și 10 decembrie. și coordonatorii ne spun că trebuie să fie trei membri PPE, doi de la socialiști și unul de la fiecare dintre celelalte grupuri. Aceasta este propunerea coordonatorilor. Desigur că nu putem să-i excludem pe membrii unguri. Ei pot să participe uh, separat de limitele precizate. În 2011, Comisia pentru Afaceri Constituționale propune ca delegațiile să viziteze Italia, Roma și Florența, mai precis, Regatul Unit, Londra și Cambridge, Polonia, Varșovia și în a doua jumătate Danemarca. 2011, din nou, coordonatorii au propus ca pe 26 ianuarie să se țină o audiere privind partidele politice europene. Alte subiecte au fost propuse, dar nu, nu s-a decis. Va trebui să hotărâm dacă să dăm curs acestor propuneri. Deci acea audiere se va ține pe 26 ianuarie și s-a convenit ca vicepreședintele Comisiei, domnul Șefcovici, să fie invitat să participe la ședința comisiei noastre de la sfârșit de noiembrie în ce privește rolul Parlamentului Național în baza tratatului de la Lisabona. Vom examina și motivele pentru care președintele Barroso a solicitat Parlamentului European să își modifice practicile în ce privește procedurile de respingere. Președintele Barroso a solicitat în conformitate cu articolul 86 să nu se aplice una dintre regulile privind respingerea unor propuneri din partea Comisiei. Pe 18 octombrie, va exista o examinare din partea coordonatorilor privind raportul DAF cu privire la legislația electorală unitară, pentru că există diferențe sau divergențe de păreri și coordonatorii trebuie să aprofundeze unul dintre aceste aspecte. Calendarul propus de coordonatori a fost notat, ideea fiind ca proiectul de raport să fie prezentat cât mai curând posibil. Punctul 6. Aprobarea calendarului pentru 2011 trebuie să fie aprobat și nu cred că sunt obiecții din partea coordonatorilor. Dacă nu e nicio obiecție acum, propunem ca programul să fie aprobat pentru anul viitor așa cum este. Altceva? Dacă nu, putem trece mai departe la, ultim, la următorul punct de ordine de zi și anume inițiativa cetățenilor. Am lucrat deja la acest punct joi cu reprezentanți din parlamentele naționale și a fost o activitate, un schimb de păreri e foarte bogat și util și astăzi propunerea doamnei Gormai și a domnului Lamasur am invitat două persoane care s-au ocupat de acest subiect, profesorul York și Mai Eh, il promotore della, e sostenitore. No, ah, un fost membru al Bundestagului din Germania care este considerat o figură importantă în convenția în spatele inițiativei cetățenilor și domnul Kaufmann, care cred a fost în două parlamente membru al Parlamentului, sau în două legislaturi membru al Parlamentului European și raportor la această comisie pe subiectul inițiativei cetățenilor. Așadar, cred că am acoperit toate bazele posibile cu aceste două figuri importante și le mulțumim că au venit astăzi pentru a-și aduce contribuția. Înainte de a le da cuvântul, poate, o să o rog pe doamna Gurmai, care um, redactează raportul numele comisiei, să prezinte acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și desigur sunt mai mult decât încântată da ca împreună cu coraportorul domnul Lamasur să avem o reuniune. E foarte important cu acești doi mari experți. Silvio este fondator al acestei inițiative a cetățenilor. Iată de ce. Mă bucur foarte mult că această doamnă poate să fie aici și aș vrea să reamintesc tuturor că era și vicepreședinta Parlamentului European, funcție în care avut un rol foarte important și mă bucur foarte mult că domnul Mayer este și dânsul aici ca să profităm și cu experiența din Bundestag. Desigur, pe parcursul pregătirii acestui raport am avut norocul să mă întâlnesc deja cu unii experți și cu Silviu atunci și trebuie să vă spun că în timp ce am pregătit acest raport cu Alan, un alt coleg de-al nostru, președintele Comisiei de Buget, ne-am dat seama că pregăti inițiativa e, e în sine o inițiativă. Deci cu unii colegi și niște ONG-uri am avut peste 100 de întâlniri la care am încercat să vedem care e conținutul și toate ideile bune pe care le-am primit din partea colegilor din întreaga Europa, dar desigur, întrucât Comisia pentru Petiții are un rol important, cred că e un raport echilibrat, cu un consens adecvat. Diana Wallis și Gerald Hefner au participat la realizarea lui și am convingerea fermă că noi patru, două femei și doi bărbați, am realizat cel mai bun raport posibil și aș vrea să cred că am putea avea un minunat cadou de naștere după tratatul de la, de ziua de naștere după tratatul de la Lisabon. La Comisia AFCO pe 8 noiembrie să mai avem o discuție. Aceasta e deja a patra discuție în comisia noastră și desigur că am avut niște audieri publice foarte importante și am avut șansa ca la sfârșitul lunii, deci pe 30 noiembrie, să votăm și desigur există șanse bune de a avea o adoptare în prima lectură dacă totul e soluționat, ca totul să încep, în săptămâna care începe cu 13 decembrie, să arătăm cetățenilor europeni că există o voință puternică din partea Parlamentului European să existe ceva cât mai eh, favorabil cetățenilor și e vorba de chestiuni europene. Desigur, motivul pentru care am dorit să existe acest uh, comitet organizatoric, pentru că avem congirea fermă că atunci când avem idei, acestea sunt mai ales idei regionale sau naționale și a venit momentul să ne dăm seama că doar 42% din cetățenii europeni s-au dus la, următoare, la ultimele alegeri europene. Deci e important să le dăm o șansă egală pentru Parlament sau Comisie să se implice în legiferare și sunt recunoscătoare faptului, pentru faptul că domnul Schulz e aici, pentru că dacă avem mai puțin de un milion de semnături, ce se întâmplă? Dacă sunt 900 de mii, e un număr important, trebuie să ne gândim la asta, pentru că am dorit să motivăm pe cetățeni, să le arătăm că suntem gata și pregătiți pentru o democrație participativă. E ceva foarte, foarte important pentru noi toți. Și avem un scop uh, precis, un obiectiv precis să avem cât mai multe inițiative ale cetățenilor în Darula. Să dăm o șansă cetățenilor europeni să aibă un rol de lider. E important ce informații li se dau, pentru că trebuie să știe ce facem aici și distanța să se scurteze între Parlamentul European și cetățeanul european obișnuit. După cum știm cu toții cât de valoroase Uniunea Europeană. Iată de ce o responsabilitate foarte serioasă pentru noi toți. Și desigur că am dorit să îmbunătățim proiectul de regulament al Comisiei pe trei căi. Și vreau să repet cât e de important pentru noi să fim cât mai prietenoși pentru utilizatori, ca cetățenii europeni să dispună de mai multe informații legătură cu acest nou instrument, să ne asigurăm că e un instrument democratic puternic, de care, care să fie utilizat în mod adecvat, fără abuzuri și să merită să fie utilizat de cetățeni. Iată de ce am făcut niște modificări pentru proiectul de regulament pentru a evita orice povere administrative nenecesare care putea să ducă la frustrare în rândul cetățenilor. Suntem îngrijorați și deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Aș vrea să vă dau un singur exemplu. Comisia a propus să se verifice admisibilitatea inițiativei doar după ce s-au strâns 300.000 de, de semnături. Noi întrebăm cum le explicăm cetățenilor că pot o astfel de inițiativă să strângă 300.000 de semnături. E aproape imposibil. Deci e unul dintre aspectele dezbătute. Cât timp uh, Comisia examinează admisibilitatea, câteva luni, să de- se decide dacă pot contribui sau nu. Dacă nu, toate eforturile de până atunci pare să fie un efort uh, irosit. Sugestia este că această verificare să fie într-o fază cât mai timpurie posibilă pentru a demonstra că poate să continue. Un aspect important în procedura acestei inițiative a cetățenilor. Ce se întâmplă? Se strâng semnăturile. Organizatorii petrec atâta timp să strângă semnături, să trateze o chestiune europeană, să se întâlnesc cu cetățenii europeni și desigur că trebuie să primească și ei ceva, măcar să, să organizeze o audiere, să aibă șansa să își explice cauza. Și Comisia Europeană trebuie să dea un răspuns solicitării cu un raționament într-o perioadă rezonabilă de timp. E foarte important să facă ceva, dar într-o perioadă rezonabilă de timp. Aș vrea să aud de la distinșii noștri colegi și experți cum să facem întreaga procedură cât mai prietenoasă față de utilizatori, să evităm abuzurile. În plus, aș vrea de asemenea să aud ce părere aveți în legătură cu rolul posibil pe care să-l joace Parlamentul European în procesul acestor inițiative europene ale cetățenilor. Vreau să vă mai spun că săptămâna trecută cu președintele Casini am avut o întâlnire importantă cu Parlamentele Naționale. Domnul Rote, de la Parlamentul noastră Național, a făcut o bună prezentare și uh, dezbătut niște chestiuni serioase săptămâna trecută, joi după amiaza și desigur transparența e o chestiune cheie pentru mine. Aș vrea să aud ce nivel de transparență considerați că e de dorit și cum să le realizăm din punct de vedere practic și că întotdeauna suntem deschiși să avem mai multe sugestii de asemenea. Și am primit un bilețel de la un coleg al lui la, domnului Lamasur, că din păcate eu un vot la Comisia de Buget, nu poate să fie aici, deci ar vrea doar să vă salut și numele lui și pot să vă spun că am avut o... am colaborat în condiții excelentă, mulțumesc foarte mult, bun venit din nou și dacă nu vă deranjează, această floare e pentru Silvia, pentru că ea este mama fondatoare acestei idei și uh, ea reprezintă întreaga echipă. Grazie anche per il gesto gentile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru gestul dumneavoastră, pentru cadoul, pentru floarea oferită. Ehm, doamnă Gurmai, cine dorește să ia cuvântul mai întâi, domnule profesor, dumneavoastră? Puteți să luați cuvântul de acolo, nu trebuie să veniți la prezidiu, vă rog. Sehr geehrten Damen und Herren, Ich möchte meinem Statement vier allgemeine Bemerkungen voranstellen und dann zu einigen Punkten aus dem äh, ausgezeichneten Mulțumesc. După câteva remarce introductive, o să mă aplec asupra unor aspecte din raport, acest raport extraordinar. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucur nespus că regăsesc aici atât de multe persoane cu care am lucrat la convenție dintre care o menționez pe Silvia Ivon Kaufman, dar să nu uităm pe domnul Alan Masur, Gerhard Hefner, care a participat prin intermediul unui ONG la convenție cerând mai multă democrație și sprijinind această inițiativă cetățenească. La convenție, vă amintiți poate, prima moțiune înaintată de mine a fost respinsă în primăvara lui 2003 de către birou. De ce? Fiindcă, în cadrul biroului convenției, reprezentanții guvernului erau majorito- majoritari și am remarcat că mulți reprezentanți ai guvernelor se confruntau cu multe greutăți în relația lor cu parlamentele naționale și nu doreau ca relația să fie complicată prin democrație directă, astfel încât în urma respingerii de către biroul convenției, mulți membri ai convenției, inclusiv ONG-urile, au strâns semnături, peste 70 de semnături s-au strâns până la urmă, Și în cele din urmă, ideea inițiativei cetățenești a fost inclusă în tratatul de la Lisabona. Iar acum, parlamentarii au foarte multe așteptări în ceea ce privește modificarea propunerii Comisiei. Ei sunt cei care au ultimul cuvânt de spus pentru a ne asigura că avem o inițiativă cetățenească de însemnătate. În formularea inițiativei am ales aceeași formulare folosită pentru dreptul de inițiativă al Parlamentului European, care acum este consfințită în um, articolul 225 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Scopul a fost uh, să arăt limpede că cetățenii europeni au aceeași pondere ca Parlamentul European în momentul în care se ia această inițiativă cetățenească, iar inițiativa cetățenească are aceeași demnitate ca inițiativele provenite de la Parlament. Astfel încât aceste inițiative cetățenești nu sunt petiții uh, colective, ci reprezintă inițiative pe picior de egalitate cu inițiativele provenind de la Parlamentul European și care cer anumite acțiuni să fie întreprinse de către Comisie. Bineînțeles, cu cât această inițiativă este mai puțin obligatorie, cu atât te poți arăta mai generos și am văzut acest lucru la propunerea Comisiei. Prea multă birocrație, prea multe reguli pentru acest uh, instrument neobligatoriu până la urmă. Se vorbește despre asigurare socială um, care este necesară pentru uh, cei care semnează inițiativa cetățenească și nu dorim atâta birocrație care să pună bețe în roate aceste inițiative. În cele din urmă, inițiativa cetățenească are o semnificație foarte precisă. Dorim să creăm o dezbatere transfrontalieră, un public, o opinie publică transfrontalieră, fiindcă cetățenii europeni ar trebui să aibă această posibilitate de a dezbate chestiuni europene în mod public, astfel încât dorim să implicăm în stabilirea politicilor și agendelor de politici europene. Iată ce au dorit autorii acestei inițiative și aceasta este importanța pe care au acordat-o ei inițiativei cetățenești după ce ideea referendumului european a eșuat. Iată de ce nu înțeleg de ce foarte mulți consideră că în momentul în care vine vorba de uh, subiectele care subiectele inițiativei cetățenești există atât de multe taburi, atât de multe subiecte interzise. Uh, nu trebuie să se atingă structura constituțională a Europei prin aceste inițiative cetățenești. E ciudat. Închipuiți-vă că Parlamentul European ar înainta o moțiune prin care se cere Comisiei să modifice tratatele. Comisia nu ar spune niciodată că acesta este un subiect care nu poate fi atins, fiindcă în conformitate cu articolul 225 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul are dreptul de a lua inițiative în ceea ce privește aplicarea tratatelor. Și același lucru trebuie să fie valabil pentru inițiativa cetățenească. Adesea este trecut cu vederea faptul că articolul 48 al aceluiași tratat permite modificarea tratatelor în conformitate cu o procedură precisă, fiindcă până la urmă tratatele sunt organisme vii și pot fi schimbate dacă e nevoie. Atunci, de ce cetățenii să nu poată fi implicați în dezbatere cu privire la aceste subiecte? Eu cred că nu ar trebui să existe astfel de taburi. Nu cred că o inițiativă poate fi declarată neadmisibilă doar pentru că ar, uh, s-ar referi la uh, amendări ale tratatului. Dar, bineînțeles, până la urmă, fiecare din statele membre trebuie să fie de acord, astfel încât să nu creăm iluzia că cetățenii pot uh, a aduce o modificare tratatului imediat prin inițiativa cetănească, dar cel puțin trebuie să fie luat în discuție acest lucru. Acum, în ceea ce privește documentul de lucru, pe care l-am parcurs pentru a vedea dacă putem discuta. Vreau să mă refer la alineatul 3, care se referă la Comitetul Cetățenesc Um, de, din cel puțin șapte persoane care să provină dintr-un sfert din statele membre. Reacția mea este, a, o lăuncă, o piedică uh, birocratică. La prima vedere, e normal să dorești să-ți identifici interlocutorii. Dar nu cred că această condiție, trebuie, că trebuie să existe această condiție de a caracterului transfrontalier. E foarte greu pentru oameni obișnuiți să facă acest lucru, numai sindicatele au această posibilitate, astfel încât uh, nu ar trebui ca acest comitet să fie o condiție, o condiție necesară, ar putea să fie o recomandare, dar nu o condiție necesară. Apoi la 5.1 este vorba de o întrebare la care raportorii doresc un răspuns. nu are sens ca organizatorii petiției să lucreze cu uh, aleși, cu aleșii. Aici revenim la ce am spus înainte. Nu este normal ca democrația reprezentativă să nu-și are locul aici, fiindcă este o inițiativă cetățenească și nu trebuie să fie condiționată de implicarea politicienilor aleși. Bineînțeles, sprijinul lor este întotdeauna binevenit, Următorul uh, aspect se referă la 5.2. Este vorba de depozite. E îngrozitor, fiindcă înseamnă că cetățenii care nu au banii la dispoziție nu pot să propună o asemenea inițiativă, deci trebuie să fie eliminat. Articolul 8. Um, declarații privind... Uh, e vorba aici despre, despre transparență și cei care sprijină o inițiativă ar trebui să... Numele lor ar trebui să fie făcute publice. Apoi, punctul 9, la care s-au referit deja raportorii. Această idee nefericită de a fi necesare 300 de mii de, semnături înainte de a declara, de a hotărâ asupra admisibilității inițiativei. La ultimul mandat eu am fost de acord cu un singur test de admisibilitate care să aibă loc înainte de înregistrare, în momentul în care 5.000 sau maxim 10.000 de semnături s-au fost strânse deja, astfel încât să Uh, nu îi, uh, îi ducem de nas pe cetățeni și să-i refuzăm după ce au strâns atâtea, atâtea um, mă scuzați, uh, semnături. Deci maxim 10.000, 5.000, între 5.000 și 10.000. Bun. Acum, articolul 11, alineatul 11, se vorbea de acest um, comitet al înțelepților um, care ar trebui să mai uh, să-și ia unele competențe și eh, să mai ușureze munca. Aceasta este o chestiune delicată, fiindcă până la urmă respingerea eh, unei inițiative cetățenești poate face obiectul unei, unui recurs în partea Curții Europene de Justiție, iar acest lucru se poate întâmpla doar dacă Comisia a respins-o, a respins această inițiativă cetățenească. dacă decizia comitetului înțelepților este finală, nu mai are rost să mai implicăm uh, cejul și dacă acest comitet spune inițiativa este admisibilă, atunci ar trebui să fie o decizie finală și comisia, și comisia să nu mai aibă niciun cuvânt de spus. Aceasta este singura, singura structură în care ar avea sens acest uh, comitet. 14.2 acum. Ultima decizie la sfârșitul procedurii. Ar trebui să poată ajunge în, partea curții, în fața Curții Europene de Justiție. Această iniția, aceste inițiative nu ar trebui să poată fi respinse pe bază de criterii politice și dacă se face acest lucru, ar trebui să se poată acționa în instanță. În ceea ce privește strângerea semnăturilor, se propune uh, o perioadă de 12 luni de la prima înregistrare. Cred că ar trebui să urmăm uh, exemplul Elveției aici. Bineînțeles, o comunitate mică este diferită de uh, Uniunea Europeană, întreaga Uniune Europeană și ei optează pentru 18 luni. Ar trebui și noi să facem același lucru. La punctul 21 E vorba de audiere în fața comisiei. Aș dori să vă spun că acest lucru ar trebui să fie de la sine înțeles. Fiindcă dacă Carta Drepturilor Fundamentale, care este în vigoare de la 1 decembrie anul trecut, iar articolul 41 stipulează dreptul cetățenilor de a primi o decizie rapidă precum și dreptul unei audieri publice. Äh, Aș vrea să nu vorbim despre audieri, ci de audieri publice, pentru că asta rezultă din articolul 41, cu alte cuvinte, uh, este vorba de dreptul de a asculta justificarea unei decizii luate, trebuie ca această decizie să fie cel puțin disponibilă în limbile celor șapte țări din care a provenit inițiativa. Așadar, în ce privește problema uh, lingvistică, cetățeanul este cel care decide, cetățeanul care se adresează administrației. Uh, și asta se numește bună administrare conform articolului 41 al Cartei Fundament- a Drepturilor Fundamentale. Apoi, să existe un manual pentru utilizatori, punctul 3.2. Asta e o idee foarte bună. Pentru că uh, li se explică cetățenilor că acest manual este menit să ajute Uh, și că vrem să colaborăm cu ei și că nu încercăm să creăm uh, noi probleme și piedici administrative și birocratice. Le sunt state precise. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Ați vorbit uh, la obiect, succint, se va ține cont de remarcile dumneavoastră cu siguranță. O să o rog pe doamna Kaufman să ia cuvântul. Vielen Dank vor allem an Sie, Herr Vorsitzender, aber auch an die beiden. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc nu doar noastră, ci și celor doi raportori pentru că m-au invitat la această audiere, fiindcă, așa cum probabil știți, sunt foarte fericită și mândră să mă aflu astăzi printre dumneavoastră. Am petrecut mulți ani aplicându-mă asupra acestui subiect și sunt uh, foarte bucuroasă, după ce m-am luptat atâta timp, sunt foarte bucuroasă că uh, cele două comisii, AFCO și PETI, doresc acum, vor acum să dea viață, dacă pot spune așa, acestui proiect de inițiativă a cetățenilor, inițiativa cetățenească. Vă mulțumesc foarte mult, vreau să vă doresc mult succes uh, cu raportul dumneavoastră și sper ca la final să dispunem de un regulament de care noi, cei care am muncit timp de ani de zile pentru această inițiativă cetățenească, să avem un regulament cât mai bun. Pentru ca cetățenii să poată înțelege că Europa este proiectul lor și că Europa ține seamă și uh, apreciază propunerile lor. Pentru ședința de astăzi, domnule președinte, am uh, adus un document de poziție, un document scris pe care l-am uh, trimis. Uh, sper că îl veți primi cât mai curând uh, și că veți putea, putea citi acest document scris. Aș vrea însă să mă concentrez pe câteva puncte. Mai întâi de toate am citit evident propunerea comisiei, documentul de lucru al celor doi raportori, dar am citit de asemenea și uh, orientările generale ale Consiliului, care uh, sunt din iunie anul acesta. Citind documentele emise de aceste trei instituții, cineva își poate face o idee în legătură cu uh, stadiul discuțiilor și în legătură cu ce cred cele trei uh, instituții. Și pentru a urma calea deschisă de domnul profesor Mayer, criteriul central care trebuie să prezideze acest regulament este simplificarea. Uh, trebuie să avem un instrument prietenos cu cetățeanul, așadar trebuie făcut tot ce ține de noi pentru a evita orice frustrări birocratice pentru cetățean. Trebuie să fie o inițiativă pe care cetățenii să o poată realiza ușor și acesta este firul roșu uh, care trebuie să se regăsească în acest regulament. După ce am citit uh, cele trei documente de care vorbeam mai devreme, aș vrea să evoc opt puncte care mi se par foarte interesante și importante pentru reglementare, dacă dorim ca acest instrument să fie un instrument practic și prietenos cu cetățeanul. Numărul minim de state din care trebuie să vină declarațiile de susținere trebuie să rămână clar uh, mai puțin de o treime uh, din uh, numărul statelor membre, pentru că dacă citim justificările comisiei care fac referință la cooperarea întărită, eu consider că argumentația comisiei nu este convingătoare pentru că instrumentul de cooperare întărită este un instrument foarte specific care este menit să permită unui grup de state să ia inițiativa și să avanseze pe un anumit domeniu, pentru că în Consiliu nu se poate degaja o majoritate pe un anumit proiect politic. Însă aici, în cadrul inițiativei cetățenești, se vorbește de proiecte legislative, despre inițierea unui proces legislativ. Și cred că chiar și numărul minim de un sfert din statele membre pe care îl propusesem în vechiul meu raport e totuși prea mare. Uh, dacă plecăm de la principiul că e vorba de a iniția un proces legislativ, cred că atunci pot, putem avea doar 4, 5 sau maxim 6 țări. Și cred că dacă o astfel de inițiativă este lansată de aceste țări, de 4, 5 sau 6 țări așadar, asta nu înseamnă că ea nu va fi importantă pe plan european. Apoi, uh, verificarea admisibilității unei inițiative cetățenești uh, care nu s-ar face decât după primirea 300.000 de semnături sau 100.000 de declarații de susținere, așa cum propune Consiliul. Eu consider că nici pe plan politic, nici pe plan financiar nu putem cere acest lucru din partea organizatorilor unei astfel de inițiative. Cred că verificarea admisibilității trebuie să se facă numai pe baza unor criterii juridice clar definite, cu alte cuvinte, ar trebui să se respingă acele inițiative cetățenești care ar fi complet contrare articolului 2 al Tratatului Uniunii Europene, deci care s-ar opune valorilor Uniunii, Cartei Drepturilor Fundamentale, sau dacă ar fi vorba de inițiative care nu intră clar în area de aplicare a tratatelor. Cred că dacă aducem aceste Uh, precizări am putea renunța la articolul 4, paragraful 3 din uh, propunerea Comisiei, care spune că aceste inițiative cetățenești ar putea uh, fi abuzive sau neserioase. Deci cred că dacă se definesc clar criteriile, atunci acest risc ar fi inexistent și atunci am putea suprima această parte a propunerii Comisiei. În orice caz, verificarea admisibilității trebuie să se facă cât mai devreme în uh, acest proces. Uh, sunt de acord cu cei care spun că pentru a putea face această verificare trebuie să existe 100.000 de semnături depuse. Astfel nu ar trebui să creeze un comitet uh, de cetățeni constituit din șapte persoane, pentru că asta mi se pare un lucru prea birocratic. Este adevărat că anumite ONG-uri importante uh, sau uh, unele sindicate care au uh, legături transfrontaliere ar putea organiza un astfel de comitet și o astfel de acțiune. Însă, pentru cetățeanul individual care are și el dreptul de inițiativă, ar fi extrem de dificil ca de la început să trebuiască să constituie un comitet de șapte uh, persoane. Începește acel comitet al înțelepților, ad, comitet ad hoc al înțelep, înțelepților, am spus, uh, mi se pare că este un obstacol suplimentar și că nu este o idee bună. Și raportorii spun și ei înșiși acest lucru în documentul de lucru, pentru că până la urmă, fie că vrem, fie că nu, decizia rămâne la nivelul comisiei. Comisia este responsabilă și nu e vorba să o descărcăm de această responsabilitate. Și cum a spus domnul profesor Mayer, în cazul uh, sesizării uh, Curții uh, de Justiție, Europene de Justiție, ceea ce factorul decisiv este ca hotărârea privind admisibilitatea să fie luată de comisie. În fine, pentru mine controlul admisibilității și înregistrarea sunt același lucru și ele ar trebui să se facă în același timp, pentru că numai inițiativele autorizate trebuie să poată fi înregistrate și de la admisibilitate la înregistrare ar trebui, de exemplu, să existe o perioadă de tranziție de două luni, pentru că s-ar putea face un recurs în anularea al statelor membre contra deciziei acestea de admisibilitate luată de Comisie. Punctul 4, dragi colegi, aici sunt de acord cu ce a spus domnul Mayer, timpul de adunare a semnăturilor de 12 luni este prea scurt, avem nevoie de o perioadă mai lungă de timp, pentru că există tradiții diferite și foarte multă diversitate lingvistică în țările noastre, așadar cred că ar trebui să se treacă de la 12 la 18 luni termen pentru adunarea semnăturilor. După aceea, propunerea Comisiei este prea birocratică faptul că se cere o notificare personală, numărul de securitate socială, copie după carte de identitate, dacă rămân aceste cereri, cred că acest instrument uh, nu, îl va descuraja pe cetățean să ceară semnături pe stradă în favoarea unui proiect sau altul și ne putem uh, foarte ușor imagina o situație în care cetățenii vor fi reticenți să-și dea numărul de carte de identitate. Cred că dacă uh, mergem în felul acesta, nu se vor colecta niciodată suficiente semnături. Punctul 6. Uh, raportorul a spus încă de la început și vreau și eu să subliniez, organizatorii unei inițiative cetățenești de succes, cu alte cuvinte, cei care au obținut un milion de semnături înregistrate, ar trebui să aibă în mod absolut drept de a fi audiați de către comisie și această audiere să fie publică. Pentru că eu cred că numai prin uh, stabilirea unui dialog între cetățeni și uh, comisii vom respecta ideea de bază a acestei inițiative uh, cetățenești și cred că eventual, Comisia ar putea uh, fi determinată să ia o inițiativă legislativă în urma noastră de audieri. Deci e vorba și de a comunica, nu doar să ai un formular pe care să se treacă temeiul juridic, motivațiile generale. Asta nu e suficient. În documentul meu veți vedea că în acest context am propus de asemenea ca uh, din partea Comisiei să se facă un proces de reflexie privind crearea unui birou pentru inițiativa cetățenească bazat pe articolul 41 din Carta Fundamentală și acolo, după caz, organizatorii ar inițiativelor ar putea obține informații de la comisie. De exemplu, ar putea să afle dacă subiectul inițiativei lor uh, nu este cumva deja reglementat sau dacă nu există o altă inițiativă cetățenească care trebuie implementată. Așadar, sunt multe subiecte care se pot imagina și Comisia ar putea deveni un fel de prestator de servicii pentru cetățenii uh, europeni. Punctul 7. Aș fi foarte bucuroasă dacă Parlamentul European, în calitatea sa de reprezentant direct ales al cetățenilor europeni, iar asculta și pe organizatorii unei inițiative care a fost uh, considerată admisibilă. Pentru, cred că în felul acesta Parlamentul ar putea lua poziție, atitudine în calitate de instituție și ar, ar putea să-i asculte pe cetățeni. Și al optulea punct, domnule președinte, se referă la faptul că cele trei documente invocate vorbesc de principiul următor și anume că există o vârstă minimă pentru participarea la inițiativa cetățenească și că această vârstă ar corespunde vârstei uh, minime uh, care dă drept de vot cetățenilor. E vorba de vârsta de 18 ani în cea mai mare parte a statelor membre, cu excepția Austriei. Acolo, de la 16 ani, se poate participa la, cetățen... la inițiative cetățenești. Aș vrea să spun că, după părerea mea, orice limitare a participării democratice și orice discriminare pe criteriu de vârstă ar trebui să fie pusă în legătură cu principiul proporționalității și ar trebui ca în ansamblul, pe ansamblul Uniunii Europene să existe o vârstă minimă uniformă și anume cea de 16 ani libertatea de expresie, dreptul de petiție nu sunt limitate de vârstă, Așadar, cred că pentru inițiativele cetățenești ar trebui să se întâmple exact același lucru, să nu există o limitare de vârstă. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l abordez și uh, care se leagă de ce a spus domnul profesor Mare în intervenția sa, când s-a discutat uh, raportul meu, a existat o dezbatere îndelungată pentru a ști dacă articolul 11.4 prevede și faptul că uh, se pot uh, face inițiative cetățenești pentru modificări constituționale și dacă astfel de inițiative sunt admisibile. Și la sfârșitul dezbaterii, o majoritate a membrilor Comisiei uh, de Afaceri Constituționale au estimat că nu e posibil așa ceva. Nu vreau să insist aici, dar cred totuși că pe plan politic instituțiile nu pot să rămână indiferente față de propunerile venite de la cetățeni privind o eventuală modificare constituțională, pentru că dacă nu este posibil să modifici tratatele în contextul inițiativei cetățenești, atunci mă întreb dacă Parlamentul European n-ar putea să preia el inițiative cetățenești care să fie transmise inițiative legate de probleme constituționale și în speță de legate de inițiative de modificare a tratatelor. Asta pentru că Parlamentul, după tratatul de la Lisabona, are el însuși posibilitatea de a face propuneri de modificare a tratatelor și în calitate de aleși direct ai cetățenilor, uh, în calitate de instituție care are această putere de a face propuneri, cred că Parlamentul poate să ia în considerare propuneri care vin de la concetățenii noștri și cred că trebuie prevăzut un mecanism pentru inițiative uh, constituționale, inițiative cetățenești cu caracter constituțional. Cred că multe organizații uh, sunt interesate de acest tip de chestiuni și cred că această soluție le-ar aduce un răspuns, pentru că, sigur, tratatul de la Lisabona nu va fi ultima modificare a tratatelor europene și Cred că un milion de cetățeni europeni ar trebui să aibă dreptul să propună modificarea tratatelor. Încă o dată mulțumesc, domnule președinte, și vă doresc uh, succes în activitatea noastră în elaborarea acestui regulament. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă Kaufmann. V-ați reluat uh, locul, postul în Parlament, locul în Parlament, în Comisia dumneavoastră. Cine dorește să uh, intervine în această discuție? Nu există nicio cerere de luare de cuvânt? Ba da, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit opinia a doi specialiști în domeniu care s-au implicat în această tematică la Convenție sau la Parlamentul European în anumită perioadă de timp și nu pot decât să sprijin ce au spus. Cred că audierile pe care le-am ținut în grupuri, un lucru la care s-a referit doamna Gormai, și consultările cu privire la acest instrument pe care le-am avut de mai multe ori, am constatat că în ce privește inițiativa cetățenilor, n-ar trebui să ne temem de cetățeni. Acesta este un mijloc de a asigura participarea democratică a cetățenilor în evoluțiile din Uniunea Europeană pentru a putea fi promovată această participare. Cred că ar trebui întotdeauna să existe atunci când ne uităm la texte, la paragrafe, trebuie să procedăm cu mare atenție. Și în ce privește grupul meu, pot să vă spun că pe aici pe acolo există păreri diferite cu privire la acest instrument. Nu vreau să ascund acest lucru. Deci vreau să subliniez că trebuie să găsim o regulă care să asigure că pragul pentru implicarea cetățenilor în politică să fie cât mai coborât, să fie cât mai puțin în birocrație, cu putință și nu pot decât să sprijin ce s-a spus în acest sens de către doamna Kaufman și domnul Mayer. Mai am câteva comentarii succinte. Trebuie să examinăm chestiunea acestea admisibil pe fond, dacă vorbim despre inițiativele cetățenilor care încearcă să modifice actuala situație din Uniunea Europeană, lucruri în legătură cu care o experiență directă, acesta este nucleul sau miezul problemei. Când încearcă să facă astfel de modificări, trebuie să-i tratăm cu seriozitate, pentru că ei nu vor să distrugă sau să respingă Uniunea Europeană, ci critică anumite evoluții într-o direcție sau alta din interiorul Uniunii Europene. Iată de ce admisibilitatea conținutului politic ar trebui să fie posibil. Să fie posibil, ar trebui să ne asigurăm că una dintre instituțiile Uniunii Europene se ocupă de acest gen de preocupări, de îngrijorări și să încercăm să vedem unde eventual e nevoie de inițiative legislative ale comisiei care să țină cont de acest aspect. Dacă există o propunere care merită să fie examinată, atunci poate că regulile procedurale ale Parlamentului trebuie să fie modificate pentru a ține cont de un astfel de aspect. Putem să ne ocupăm de chestiunea pragului 300 de mii sau un milion de semnături dacă ne afectează, atunci noi ca Parlament ar trebui într-adevăr să ținem cont de subiectul uh, inițiativei, pentru ca eventual să ne modificăm regulile de procedură. Și acum, în altă privință, ar trebui să insistăm asupra limitei de 16 ani. La audierile interparlamentare cu parlamentele naționale s-a demonstrat că e o regulă generală foarte răspândită Am avut o contribuție foarte valoroasă în acest sens din partea domnului Daf în ce privește reforma legii electorale europene și cred că pe această bază trebuie să încercăm să facem lucrurile să evolueze, să se dezvolte pe mai departe, să veghem ca Uniunea Europeană devine tot mai democratică. Iată de ce avem nevoie de cetățeni, de ideile inteligente ale tinerilor, cum văd ei viitorul. Deci criteriul vârstei de 16 ani mi se pare important. În ce privește examinarea admisibilității, cred că ștacheta ar trebui să fie cât mai coborâtă. La început ar trebui să se permită un număr foarte mic, pentru că nu vrem să fie un, uh, o descurajare în politică pentru numărul de persoane care trebuie să vină cu nu știu câte mii de semnături, nu știu dacă e ceva vreo totul adecvat. Cred că numărul de semnături ar trebui să fie de la un număr cât mai mic de țări pentru o astfel de inițiativă a cetățenilor. Nu pot decât să urez raportorilor cât mai mult succes în uh, a se trage concluzii și a avea un text final și să putem utiliza cât mai bine această inițiativă. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Scholz. Domnul Epping. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să vă spun că sunt oaspet aici la comisia dumneavoastră, nu sunt membru al acestei comisii, dar uh, subiectul mă interesează foarte mult. Sunt olandez, ales în Belgia. Sunt un candidat transfrontalier și cred că e un fenomen extrem de european observă în țările de jos, în discuțiile pe care le avem în ce privește schimbarea Constituției, că au fost puține posibilități ca cetățenii să-și exprime punctul de vedere și când o fac, sunt atât de furioși că întotdeauna se exprimă negativ. Iată de ce sprijin foarte mult uh, inițiativa cetățenilor care a existat în Germania de ceva timp și sunt de acord cu vecinul uh, de aici care aparțin unui grup politic diferit. Sunt recunoscător uh, raportorilor, domnului Mayer și doamnei Kaufman pentru contribuțiile lor. E un aspect la care aș dori să mă refer și să cer și comisia să se ocupe de așa. Asta e vorba de cerința de identificare personală cu codul numeric personal, numărul personal de identificare în lista de sprijin, numărul de pașaport, de identitate, numărul de asigurări sociale, ceva, un astfel de număr de identificare. Pentru mulți cetățeni în Uniunea Europeană e un concept foarte greu de acceptat. Mă gândesc la multe țări în care oamenii ar fi foarte reticenți să furnizeze astfel de informații, fiindcă e o întreagă lume, întreaga identitate se ascunde în spatele acestui număr și cel puțin Uh, generațiile mai vârstnice care au trăit în al doilea război mondial ar fi extrem de reticente, ar rezista foarte mult înainte de a dezvălui astfel de să completeze un formular, s-ar teme de anumite repercusiuni, că a venit cineva să le facă o vizită, ceva neplăcut, deci ar fi o problemă foarte serioasă pentru inițiativa cetățenilor, deci aș dori ca la comisie să existe un amendament să se elimine această cerință. Sunt și alte posibilități de a identifica sau verifica identitatea celui care semnează petiția. N-ai nevoie de numărul de pașaport. Poate că unii nici nu au pașaport. Și nu s-ar putea identifica cu asta. Sper că înțelegeți cât de important ar fi pentru cetățeni acest aspect. e extrem de important. E o preocupare foarte importantă din, pentru a proteja viața privată, pentru că altfel ați crea un impediment major și ați descuraja pe oameni să participe la aceste inițiative. Și ar fi un nou motiv ca oamenii să fie și mai furioși să, și mai împotriva Uniunii Europene. Exista deja oricum suficientă frustrare și mânie la dezbaterea constituțională. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc, domnul Hefner de la Comisia pentru Petiții. Mulțumesc. Ar dori să mulțumesc celor doi experți. care au depus eforturi deosebite când a fost activitatea legată de convenție. și care sunt persoanele cărora trebuie să ne adresăm atunci când dorim să înțelegem cu adevărat sensul a ce s-a întâmplat, ce s-a trecut pe hârtie după experiența cu convenția. Sunt doi experți care continuă să lucreze la acest dosar și o șansă deosebită pentru noi de a avea astăzi la comisia noastră. Ca să putem profita de cunoștințe, aș vrea să formulez câteva întrebări, să le adresez câteva întrebări. Regret faptul că, spre deosebire de lucrurile la care mă așteptăm, nu am primit toate documentele. De exemplu, nu am primit documentul de lucru al raportorilor. Suntem aici în reuniune comună a celor două comisii și mi se pare regretabil că nu am avut la dispoziție decât doar o parte a documentelor. Să lăsăm deocamdată asta deoparte. Trebuie să răspundem la o întreagă serie de întrebări concrete care nu au fost abordate, nu au fost clarificate, mai sunt și altele pe care le-ați abordat, dar în legătură cu care Aș vrea să vă pun alte întrebări suplimentare. Un aspect legătură cu care nu v-ați exprimat este următorul. Dorința noastră este de a exista transparență în ce privește baza financiară a acestor inițiative ale cetățenilor. Și anume, ideea conform care ar trebui să se depună o garanție e o idee pe care o abandonăm. Trebuie să spunem acest lucru, dar opinia publică are totuși dreptul de a ști cine e în spatele unei inițiative, cine o finanțează. Și în acest cadru am dorit să știm când, în ce moment putem cere aceste informații. Și ajung la o a doua întrebare care se leagă de prima, care o să arate clar faza în care am ajuns cu reflexia noastră în această privință e aceea verificării admisibilității. Aici aș vrea să pun o întrebare domnului profesor Mayer. Ați fost destul de sceptic, dar trebuie să vedem ce reprezintă obstacolul celor 300 de mii Comisia se teme că va fi inundată de inițiative care să fie lipsită de seriozitate. Se teme că nu va putea verifica cu seriozitate cât de întemeiate sau serioase sunt acestea. Iată de ce a uh, propus să așteptăm să se strângă 300.000 de semnături înainte de a începe verificările. Raportorii consideră că această propunere nu este acceptabilă și nu este ea însă serioasă. Raportorii au făcut acum propunerea de a cere șapte semnături înainte de a începe verificările. Asta scade foarte mult pragul și mi se pare un fel de test al seriozității, dacă vreți. Er sollte es auch hinkriegen, vorher sieben Menschen zu sammeln. Deci, dacă uh, vrea cineva să strângă un milion de semnături, Trebuie mai întâi să strângă, să convingă deci semnături de la șapte persoane. Acum, în ce privește identificarea, e vorba de o identificare individuală a fiecărui semnatar, cel care e responsabil cu protecția media ne avertizează împotriva acesteia pentru că ar încălca legea privind protecția datelor sau este vorba de a constata cum se întâmplă de fapt în diverse țări deja, dacă o persoană care într-adevăr există, dacă are dreptul de semnătură și de evita ca cineva să semneze de două ori. Ar trebui să se găsească alte formule și am putea renunța la furnizarea unor documente de identitate. Apoi s-a spus de asemenea că statele membre ar putea soluționa acest aspect fiecare după cum consideră de cuvință. Iar raportorii sau o parte a raportorilor consideră că diverse reglementări în statele membre nu ar fi de dorit, întrucât aceste dispoziții ar permite să se știe dacă această inițiativă este sau nu posibilă riscăm să avem niște lucruri care să difere foarte mult de la un stat uh, la altul, care ar complica lucrurile și mai mult și nimeni nu ar mai îndrăzni să facă așa ceva. Și noi am dorit o reglementare europeană care să spună trebuie să-ți dai numele, adresa, cetățenia, adresa și semnătura pentru a putea verifica dacă e o persoană care există cu adevărat și are dreptul de a-și da semnătura și că într-adevăr n-a semnat decât o singură dată. Apoi aș vrea să pun o altă întrebare care încă nu s-a pus. S-a propus ca cetățenii să indice temel juridic în baza căruia doresc să lanseze această inițiativă cetățenească raportorii sunt sceptici în ce privește această cerință sau această propunere, pentru că riscă să fie prea complicată pentru cetățeni, pentru că știm și noi foarte bine că adesea chestiunea bazei juridice pentru noi e ceva dificil. Deci, în această privință, raportorii nu s-au hotărât încă, nu s-au decis și noi am dorit să știm ce părere aveți dumneavoastră. În fine, în încheiere, domnul profesor Mayer, în ce măsură putem accepta inițiative care vizează să dezvolte ulterior tratatele existente? Dumneavoastră, domnule profesor Mayer, aș vrea să reacționați la ce a spus doamna Kaufmann în această privință, pentru că n-ați avut uh, reacții identice. Și aș vrea să ne spuneți ce ar trebui să includem în propunerea de reglementare. Dacă stabiliți aici o paralelă cu ce există deja în redactarea articolului respectiv din tratatul de la Lisabona și ce ar trebui să figureze în acest regulament, după părerea noastră, privind inițiativa CTNS. Președinte, mulțumesc, domnule Hefner. Acum, doamna Ietelmachi. Kiitoksia puheenjohtaja. Mulțumesc. Mulțumesc în ultimii ani au um, a avut loc mai multe reuniuni, seminare cu privire la inițiativa cetățenească și la fiecare dintre ele a deve- s-a dovedit că nu trebuie să ne temem de cetățeni. Acest lucru a fost subliniat de mai multe ori. Este foarte important uh, că discutăm acest lucru și trebuie să ne convingem uh, că nu trebuie să ne temem de cetățeni, că Uniunea Europeană nu trebuie să se teamă de cetățeni. Ceea ce dovedește că trecem printr-o criză a democrației în Uniunea Europeană. Sunt îngrozită și vă spun pe șleau că sunt îngrozită de, un as, de o astfel de discuție care are loc. Trebuie să să ne dăm seama că dacă plecăm ureche la ce ne spun cetățenii, acceptăm atunci inițiativa cetățenească, dar dacă nu dorim să facem acest lucru, atunci înseamnă că acceptăm inițiativa cetățenească doar ca să creăm iluzia că îi ascultăm și doar de ochii lumii atunci ar trebui, dacă, asta, dacă nu dorim să ascultă pe cetățeni, ar trebui să fim destul de curajoși, să ne asumăm acest lucru, să spunem lucrurile așa cum stau, fiindcă dacă nu facem asta, nu vom face decât să adâncim criza. Ar trebui să, să, să spunem lucrurilor pe lume. Pe nume. Și uh, alte câteva aspecte care, după mine, sunt importante se referă la faptul că, în primul rând, cetățenii ar trebui să poată lua inițiativă și în ceea ce privește tratatul și de chestiuni care țin de competențele europene. Haideți să nu avem o atitudine de superioritate față de cetățeni, dar nici să nu ne temem de ei. Poate că am uh, limitat prea mult inițiativa cetățenească. cetățenească. Vă reamintesc cum uh, funcționează Consiliul Nordic. Probleme tehnice, mă scuzați. Și situația era similară Uniunii Europene. am uh, desfășurat, uh, am avut sisteme de asigurare socială comune, piețe de muncă comune și toate aceste inițiative care își aveau originea în organizații non-guvernamentale. Iar uh, decizio- decidenții, politicii, mă scuzați, politicienii au înaintat aceste, aceste idei și așa s-a obținut progres, în ciuda unor critici care au existat, a devenit până la urmă un exercițiu de influență foarte profitabil. Consiliul Nordic uh, a devenit uh, o platformă foarte bună pentru politicieni, ceea ce arată foarte clar că nu avem de ce să ne temem de cetățeni. S-ar putea să se ivească și unele inițiative cetățenești uh, greșite, proaste, dar același lucru este valabil și pentru noi și pentru comisie. Nici inițiativele noastre nu sunt perfecte de fiecare dată. Acum că discutăm uh, lucrurile care trebuie lămurite, este vorba de um, ușurința de folosință, această acest sistem care trebuie să fie prietenos cu utilizatorii și modul în care trebuie să se formuleze, să se structureze uh, el. Acum că în mai multe state membre au uh, loc referendumuri la nivel local, ar trebui să, să vedem cum se desfășoară aceste inițiative la nivelul statelor membre, cum au hotărât statele membre să organizeze sistemul și care sunt problemele cu care s-au confruntat ele și cum au reușit să le să le soluționeze. Haideți să nu complicăm prea mult lucrurile, nu trebuie să reinventăm roata dacă dorim într-adevăr să avem această inițiativă cetățenească. Vă mulțumesc. Ecco, grazie. Onorevole Mulțumesc, domnul Messerschmidt, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc daneză, dacă îmi permiteți și aș dori să mă alătur uh, criticilor exprimate în ceea ce privește limitările uh, impuse aprobării unei inițiative. În afară de aceste limitări formale ale, ale admisibilității, cred că întâmpinăm la fel de multe probleme în ceea ce privește obiecțiile materiale de fond pe care, care sunt um, enumerate la articolul 4, alineatele 3 și 4, unde se propunere unde se propune să se analizeze caracterul rezonabil al propunerii. Dacă 100 de persoane discută cât de eh, rezonabil sau cât de serios este, serioasă este o inițiativă, atunci vei avea 100 de evaluări diferite. Iar această prevedere va duce la o evaluare arbitrară, care nu cred că va ajuta pe nimeni. Este la fel de ciudat că la alineatul 4 se hotărăște că o parte a tratatului va, fi, va deveni temeiul legalității. La articolul 6 al tratatului vor fi evaluate mai multe aspecte, fiindcă tratatul trebuie să fie respectat se face referire la valori, dar cum rămâne principiul proporționalită- proporționalității, al subsidi- subsidiarității. Nu se face nicio propunere aici despre modul în care poate fi considerat acest acest, pot fi considerate aceste aspecte în această lumină, fiindcă s-ar opune tratatului, fiindcă ar exista posibilitatea unor infiltrări, unor uh, motive subiective care ar duce la uh, respingerea unei inițiative nedorite și formularea este de așa natură încât să poate fi ucise în fașă. Înainte să strângă cele un milion de semnături necesare inițiativei, dacă lucrurile sunt serioase, ar trebui să hotărâm aici că propunerea ar trebui să, respect, să respecte tratatele. Nu poți să iei o participă din tratat și să spui că doar cu partea asta trebuie să, doar partea asta trebuie să respecte uh, inițiativele, nu doar articolul 6 privind valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ci întreg tratatul privind Uniunea Europeană trebuie să fie respectat. Această discuție privind admisibilitatea este într-adevăr interesantă, dar, așa cum a spus și un antevorbitor, dă posibilitatea uh, de a-i face pe cetățenii serioși să se simtă marginalizați de Uniunea Europeană și nu numai atât, cetățenii vor fi îngrijorați de cine ia hotărârea respingerii. Noi, până la urmă, avem un milion de cetățeni care înaintează o inițiativă și care trece prin procedura legislativă normală, com Comisie, Consiliu Parlamentul European și până la urmă noi, noi suntem cei care ne vom ocupa de această propunere așa cum, ne, cum hotărâm și în, și în ceea ce privește propunerile Comisiei în general, aprobând-o sau respingând-o. Atunci, de ce ar trebui să se poată face o propunere redusă, iar noi, ca politicieni, am putea să să nu putem să respingem ceva cu care nu suntem de acord. Dacă un milion de cetățeni europeni au o propunere rezonabilă, atunci cred că ar trebui să bucure de aceleași drepturi ca noi. Nu ar trebui ca funcționarii să hotărască admisibilitatea, ci politicienii. Politicienii sunt cei care trebuie să să rămână loiali electoratului și dacă mm, prin formulări vagi impunem limite privind um, obiectele, subiectele inițiativei cetățenești, atunci acest lucru nu este benefic. Nu numai că ne temem de cetățenii, nu ne temem numai de cetățenii europeni, ci ne temem și de noi, uh, noi înșine. De, nu, nu putem să ne asumăm respingerea sau acceptarea unei inițiative cetățenești. Deci, în ceea ce privește limitările formale, aceste probleme, aceste probleme pot fi rezolvate, dar dacă nu, rezolv, dacă nu eliminăm piedicile politice care rămân, dacă nu eliminăm limitările politice și posibilitatea de a avea o evaluare um, subiectivă a voinței a un milion de cetățeni, atunci grupul meu nu poate fi de acord cu această propunere care este uh, una rezonabilă până la urmă în mare. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Șefling. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc din suflet tuturor celor care au luat cuvântul și mă bucur să mă întâlnesc din nou cu doamna Kaufman în această comisie. Vă spun foarte clar că eu uh, sunt uh, foarte deschis față de inițiativa cetățenească. Ceea ce o să vă spun va părea poate negativ, dar uh, să ne gândim că este un fel de test. Să vedem cum putem um, soluționa aceste probleme. Mi se pare că nu toate inițiativele vor fi democratice sau uh, prietenoase, pozitive față de Uniunea Europeană. Dar dacă se iscă dezbateri toate bune și frumoase, dar uneori aceste inițiative vor fi doar pretexte pentru mobilizare populistă. Trebuie să ținem cont de acest lucru. În al doilea rând, dacă scopul inițiativei cetățenești este de a spori sentimentul de proprietate asupra Uniunii Europene, nu știu dacă implicarea societății civile și a ONG-urilor va duce la o identitate sporită. Nu, nu văd legătura. S-ar putea să implice mai mulți oameni societatea civilă, mai mulți oameni societatea civilă, dar nu știu dacă se va, dacă uh, efectele se vor răspândi în toată societatea. Nu văd uh, legătura cauză-efect. În al doilea rând, avem nevoie de filtre, e adevărat, pentru ca inițiative neserioase, destructive, iritante să fie limitate. Avem nevoie de un control și o monitorizare foarte atente, pentru că dacă acest control uh, nu este suficient, uh, consecințele vor fi dezastroase și dacă este excesiv, atunci uh, înnăbușe tot acest proces. Îmi dau seama că este nevoie de un echilibru aici. În primul rând, primele inițiative vor juca un rol hotărător în ceea ce privește uh, stabilirea unui cadru cultural și, bineînțeles, al unui cod de cele mai bune practici uh, în ceea ce privește funcționarea acestui sistem. Și aici este nevoie de manipulare, nu vreau să-i spunem așa, dar trebuie să analizăm, uh, să ne aplicăm foarte mult asupra primelor inițiative. Și acum o chestiune teoretică. În momentul în care ne gândim uh, la acest proces, este vorba de o îmbinare a reprezentanților și a democrației directe și acest lucru ar putea să creeze probleme. Știm foarte bine din practică uh, că democrația reprezentativă și uh, democrația participa- participativă împreună s-ar putea să pună probleme. Haideți să nu ne îmbătăm cu apă rece și să uh, Uh, fim uh, um, să, să fim îmbătați de entuziasmul de care s-a dat dovadă în această discuție, totuși sunt, uh, sunt pentru, dar haideți să avem oarecare punere în context. Domnul Bronx, mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească reprezintă o dezbatere politică până la urmă, iar uh, dezbaterea ar putea să ducă la un acord, bineînțeles, cu ușurință, dar dacă prescriem acest uh, consens astfel încât dorim ca toate inițiativele să respecte aceste așa numite valori europene, atunci nu mai avem o dezbatere, ci, una în, ci o dezbatere înăbușită. Iar în această dimineață s-a vorbit despre modul în care uh, mobilizările populiste trebuie să fie limitate, iar uh, aceste inițiative uh, destructive, o judecată destul de subiectivă, ar trebui să fie și ele limitate. S-au făcut referiri și la democrația directă. E drept că acest proces seamănă cu democrația directă, nu este până la urmă democrație directă, fiindcă până la urmă, odată ce s-au strâns cele un milion de semnă, semnături, așa cum s-au lucrurile acum, Comisia poate să spună pur și simplu, da, toate bune și frumoase, e foarte interesant subiectul, dar nu facem nimic, aceasta nu este democrație directă, ci pur și simplu un proces de uh, formulare de petiții care poartă un alt nume. Vă mulțumesc! Domnul Mendes de Vigo. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Dar liniile aeriene și programul acesta nu țin întotdeauna cont de programul nostru personal. Mă bucur să mă întâlnesc cu cu doi prieteni vechi, chiar dacă sunt foarte tineri, sunt așa de tineri că parcă mi-e greu să spun că sunt prieteni vechi, mă bucur foarte mult să mă întâlnesc din nou cu ei, fiindcă mi-aduc amintiri, mi-aduc aminte de lucruri foarte bune de la convins, comisie. Jürgen Mayer a fost unul dintre inițiatorii um, acestui proces pe care îl uh, discutăm aici, inițiativa cetățenească, alături de Alain Lamassur și și Silvi, bineînțeles, uh, a deschis drumurile, cu, a, deschis, a fost deschizătoare de drumuri cu raportul său și mă bucur foarte mult să îi văd pe toți astăzi aici. Domnule președinte, nu trebuie să pierdem din vedere un aspect foarte important în ceea ce privește legislația noastră cu privire la inițiativa cetățenească. Un lucru crucial reprezintă faptul că Europa și spun acest lucru întotdeauna studenților, este, Uniunea Europeană este o comunitate de drept, a statului de drept, astfel încât nu putem să inventăm proceduri care nu se regăsesc în tratate, nu putem să inventăm proceduri noi, astfel încât reprezentarea la nivel european se desfășoară prin Parlamentul European. Aceasta este o democrație reprezentativă, iar uh, reprezentanții de astăzi sunt aleși în mod direct la fiecare cinci ani prin intermediul alegerilor parlamentare, astfel încât uh, nu uh, o să uh, înlocuim această democrație reprezentativă prin democrația directă, fie, nici prin această procedură, nici prin alte proceduri. Deci nu vorbim despre înlocuirea democrației reprezentative, nu este vorba de teamă aici, de respectarea tratatelor. Avem deci o comunitate care se bazează pe statul de drept. Ceea ce mă aduce la un al doilea aspect, și anume, inițiativa legislativă poate poate duce la legislație doar în cadrul uh, dreptului comunitar, nu așa? Nu poate duce la o legislație care să nu ține de competențele Uniunii Europene și să fie în afara dreptului comunitar. Și nici nu poate să ia acțiuni care să nu respecte valorile europene consfințite prin tratate. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. ce se va întâmpla dacă un milion de semnături, chiar două milioane de semnături, ar cere reinstituirea pedepsei cu moartea în țările Uniunii Europene. Ați putea spune, ia uite, două milioane de cetățeni ne cer acest lucru, toate bune și frumoase, dar articolul 2 al Cartei Drepturilor Fundamentale, care a fost consfințit prin tratatul de la Lisabona și care are aceeași Um, putere juridică ca tratatul de la Lisabona, spune că abolirea pedepsei cu moartea este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, astfel încât oricâte semnături s-ar aduna, dacă o, o chestiune nu uh, ține de competențele Uniunii Europene, atunci nu o putem sprijini. Și tot ce putem face este să le spunem semnatarilor, da, suntem de acord cu aceasta este părerea dumneavoastră, dar Uniunea Europeană nu poate legifera asupra acestui subiect. Dar întrebarea este când le spunem acest lucru? Le spunem la începutul procedurii? pentru a nu-și irosi vremea, resursele, pentru a nu depune atâta efort, pentru a, a întreprinde o acțiune care nu va duce nicăieri sau le spunem la sfârșit? aici vorbim, aici e vorba despre sinceritate, despre a spune oamenilor adevărul. Nu am um, o poziție bătută în cuie aici. Și nu aș putea să vă spun acum când ar trebui să se efectueze această verificare. Dar dacă... Dar ce facem cu acest argument că Comisia este doar uh, o adunătură de birocrație, acest argument anglosaxon. Uh, Barroso, ce, face, ce facem cu el? Este un simplu birocrat? Aici este vorba de politicieni care își exercită uh, judecata politică. Noi, noi, am, noi am susținut și noi putem să înaintăm o moțiune de cenzură împotriva lor. Parlamentul European poate face acest lucru, așa cum s-a întâmplat cu Comisia lui Santer. Este vorba de politicieni cu mandate politice. Astfel încât uh, uh, să le, ca să le răspundem anglosaxonilor care ne spun uh, nu putem să lăsăm aceste hotărâri pe baza birocraților. Este vorba de, de oameni care li s-a conferit Um, dreptul de inițiativă. Nu putem acum să să ne opunem, trebuie să respectăm această logică a instituțiilor. Dacă comisia este cea care, uh, care până la urmă um, canalizează inițiativa cetățenească într-un text legislativ, atunci, mă rog, nu am nicio părere vătâncuie, așa cum v-am spus, dacă putem să găsim o, formula, o formă mai democratică, putem să o să o îmbrățișăm, dar până la urmă trebuie să le spunem oamenilor adevărul. Nu putem să le dăm a, a, speranțe false, așteptări prea mari. A, fiindcă acesta este un instrument care permite oamenilor să, se un, să fie uniți în jurul unei idei, să se simtă europeni, fiindcă Europa se construiește prin proiecte și programe, prin eforturi unite la comun în jurul acestor proiecte. Dar acest lucru nu înseamnă că întreaga, întregul mecanism al tratatelor și toate principiile comunității și a dreptului comunitar pot fi acum lăsate deoparte în uh, favoarea unei noi proceduri. Nu despre asta este vorba. Bineînțeles că vorbim întotdeauna despre apropierea Uniunii Europene de cetățeni. Este un obiectiv lăudabil, dar cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem este să nu le spunem oamenilor adevărul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul reprezentanților Comisiei și Consiliului, aș dori să fac și eu câteva observații. În Italia avem uh, o experiență bogată cu referendumurile și inițiativele, legislația, propunerile legislative din partea pub- opiniei publice. În ceea ce privește verificarea admisibilității, sunt de părere că aceasta ar trebui să aibă loc cât mai devreme, într-o fază incipientă, strângerea semnăturilor este un proces uh, anevoios. Iar, uh, așa cum a spus domnul Mendes de Vigo, verificarea admisibilității trebuie să respecte unele criterii, fiindcă până la urmă unii ar putea să spună haideți să uh, să desfințăm Uniunea Europeană sau să dăm afară Franța din Uniunea Europeană. Am putea avea astfel de inițiative. În ceea ce privește numărul de semnături, cred că acest număr de șapte persoane trebuie puțin discutat, analizat. Vorbim despre o inițiativă care necesită un, un milion de semnături dintr-un număr semnificativ de state membre. În conformitate cu tratatul de la Lisabona, putem, putem vedea dacă este vorba de șapte state, dar trebuie să fie un, un număr semnificativ. Inițiativa ar trebui să uh, reprezinte mai multe state, cetățenii mai multe state membre. Dacă nu putem să strângem șapte persoane într-un număr, uh, într-o, într-o perioadă rezonabilă, dacă nu putem să aducem la un loc mai puțin de 10 persoane, nu cred că această inițiativă are vreo se bucură de vreo credibilitate. Acesta este o chestiune importantă la care nu am, o problemă importantă la care nu am o soluție, este vorba de identificarea persoanelor. Și deci nu este o problemă minoră, fiindcă, fiindcă aceste inițiative trebuie să fie credibile, nu-i așa? Și sunt o treabă serioasă, astfel încât uh, nu putem uh, ca, trebuie să evităm uh, semnarea, semn, semnarea de două ori sau de mai multe ori ceea ce se poate face cu ușurință dacă nu avem controle. Controlele trebuie să existe pentru a ști, pentru a ne asigura că cetățeanul care a semnat are o solicitare asta, dacă dorim să luăm în serios iniția inițiativele. O, o singură regulă pentru toate statele membre este greu de pus în aplicare. Avem uh, experiențe mm, la nivel național uh, și poate că la nivel național ar trebui să se verifice uh, autenticitatea semnăturilor și a solicitărilor. Ce se întâmplă dacă nu sunt obținute un milion de semnături? Nu cred că acest lucru reprezintă o problemă. Fiindcă se prea poate ca Parlamentul să preia această idee. Are această posibilitate. Avem acum drept de petiție la nivel individual. Deci e clar că dacă primim anume, anumite solicitări cu aproape un milion de semnături, dar nu un milion de semnături fix, vor fi luate, vor fi luate în serios, bineînțeles, în ceea ce privește vârsta. Ca să fiu sincer, numai Austria uh, cere vârsta minimă, ca vârsta minimă să fie de 16 ani. Deci, dacă um, ar fi o bătălie, ar fi 26 la 1. Cred că e greu să fim de acord cu, 16, cu vârsta de 16 ani, dar, 16 ani, dar până la urmă această um, chestiune este una discutabilă. Și aici am o întrebare sau o sugestie pentru experți. Se poate solicita o modificare a tratatului prin inițiativa cetățenească? Din punctul meu de vedere, nu nu ar trebui să fie o problemă acest lucru. Obiectul unei petiții poate să fie oricare, dar cum, cum uh, împăcăm acest lucru cu stipulările articolului 225, fiindcă aici um, se afectează prerogativele Parlamentului European, bineînțeles, în conformitate cu articolul 48 al tratatului înființează Uniunea Europeană, Parlamentul poate fi implicat în modificarea tratatelor. Dar, uh, după mine, cred că avem o, o limitare juridică a acțiunilor care pot fi întreprinse și nu știu cum poate fi depășită. Aceasta este o întrebare pentru experții noștri juridici. Uneori, iată, știu că președintele are dreptul să-și pună și el părerea. Îmi cer scuze că am intervenit acum. O să-i dau cuvântul uh, domnului Terera, reprezentantului Comisiei. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru, încă o dată pentru foarte interesanta dezbatere. Voi profita de ocazie să fac uh, unele comentarii pe trei puncte principale ideea Comitetului Cetățenilor, uh, verificarea admisibilității și verificarea semnăturilor și problema datelor personale. În primul rând, această idee a Comitetului Cetățenilor, care nu vine de la Comisie, ci o idee care a existat aici în Parlament, noi am considerat că era o idee interesantă în contextul acestei propuneri, pentru că ar putea ajuta uh, la stimularea acestui proces și ar asigura o dimensiune europeană a acestor inițiative cât de, la, cât de devreme, de la început, și ar ajuta procesul. De asemenea, ar ușura eventual verificările ulterioare care ar trebui făcute. Deci, din acest punct de vedere, privim ideea cu interes. Ce este evident necesar este să se mențină o anumită transparență, pentru că în, uh, spatele, în afară de cetățeni mai există și susținerea ONG-urilor. Oamenii trebuie să știe foarte clar cine susține o idee, dacă sunt cetățeni, dacă sunt anumite ONG-uri și de aceea nu mi se pare o idee rea aceasta Comitetului Cetățenilor. În ce privește problema admisibilității, aș vrea să subliniez din nou care este textul Comisiei și ce prevede abordarea Consiliului. Uh, noi nu încercăm să cenzurăm în vreun fel lucrurile. Aș vrea să exprim lucru acesta foarte clar. Noi vorbim despre o verificare care să nu se aplice într-un mod subiectiv. Nu este menită să cenzureze în vreun fel o inițiativă, ci pur și simplu să uh, da la o parte lucrurile neserioase. Am dat exemplul uh, unei inițiative că uh, membrii Parlamentului să vină îmbrăcați uh, la plenare îmbrăcați în albastru cu stele galbene. Deci nu mi s-ar părea o astfel de inițiativă serioasă. Însă, noi luăm propunerea Parlamentului foarte în serios și aș lua exemplul domnului Mendes de Vigo. Dacă e vorba de o inițiativă de a introduce pedepsa cu moartea, să zicem, noi considerăm că această inițiativă nu ar trebui să fie înregistrată pe site-ul de internet al Comisiei și nu ar trebui să facem reclamă unei inițiative care este contrară fundamentelor, valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, chiar înainte de a discuta dacă această inițiativă este sau nu uh, fundamentată juridic. Deci chiar înainte de a începe această discuție ar trebui să nu facem reclamă unor asemenea uh, uh, inițiative. Nu e vorba de evaluare politică sau de cenzurare a unor inițiative. Am ascultat discuțiile cu multă atenție, am ascultat toate ideile legate de facerea verificărilor mai devreme, de suprimarea detaliilor de la semnături. Suntem dornici să colaborăm pe aceste chestiuni, înțelegem preocupările care stau la baza lucrurilor care s-au spus. Există uh, ceva similar în textul Consiliului, pentru că la criterii Consiliul a mai adăugat unul, și anume că n-ar trebui să înregistrăm o inițiativă care în mod manifest uh, cade în afara ariei de aplicare a tratatelor. Însă nu e aici vorba de un test real privind baza temei juridic, dar am putea să colaborăm aici și dacă ar fi un text care să, care în mod evident este cade în afara capacităților Comisiei de a propune un, un act, atunci am putea să simplificăm. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Să ne imaginăm că cetățenii vin cu o inițiativă de a schimba repartiția parlamentarilor din Parlamentul European. Nu putem spune că e în afara ariei de aplicare a tratatului, uh, tratatelor europene, pentru că nu este, deci ar trebui să aplicăm, să înregistrăm această ce? dar după aceea mai târziu ar trebui să spunem că um, Comisia nu are competență să facă acest lucru pe când așa ar fi posibil să refuzăm înregistrarea cererii de la început, pentru că Comisia nu poate propune așa ceva, pentru că numai Parlamentul European are dreptul de a schimba repartiția locurilor uh, europarlamentarilor. A fost doar un exemplu. Suntem flexibili să uh, schimbăm aici și să colaborăm uh, și să creăm o evaluare juridică completă încă de la început. Aceasta Cred că sunt punctele pe care am fi vrut să insistăm. Și un ultim lucru, în ce privește verificările, cred că e o discuție sigur, în care noi vom încerca să fim cât mai de ajutor, dar o discuție între Parlament și Consiliu, pentru că e legată de posibilitatea verificării. Totuși, aș vrea să fac unele comentarii pentru a clarifica problema. În primul rând, verificările Uh, ar trebui făcute la uh, întâmplare, deci nu, nu e vorba de verificarea fiecarei semnături, ci prin sondaj. În al doilea rând, statele membre nu verifică semnăturile ca atare. Se vorbește de verificarea semnăturilor. Nu va verifica nimeni semnăturile. În primul rând, uh, dacă e vorba de susținerea online, nu vor exista semnături ca atare, ci doar confirmări prin e-mail și dacă va fi pe hârtie, nu se va verifica semnătura de pe hârtie, ci datele asociate ei. Și dacă datele se potrivesc, deci dacă există o persoană cu numele respectiv care are adresa dată acolo uh, și căruia corespund data nașterii și mai departe, e probabil ca aceea să fost persoana care a semnat. Deci cam Asta, asta e tipul de verificare care se va face. Apoi, problema este că până acum statele membre aveau o singură modalitate de verificare și anume să acceseze baze de date legate de documente respective. Deci trebuie să știe unde să caute această referință. Deci asta e despre asta e dezbaterea uh, și despre dificultățile tehnice, dar sigur suntem dispuși să fim uh, flexibili aici, dar am vrut să clarific aceste probleme. Și mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru intervenția noastră. Acum voi da cuvântul reprezentantului Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la unele dintre lucrurile pe care le-a spus și domnul Șastel, secretarul de stat belgian, săptămâna trecută atunci când uh, a fost aici. În primul rând aș vrea să îi mulțumesc raportorului și de asemenea și experților pentru că ne-au ajutat să aprofundăm această reflexie privind inițiativa cetățenească. Așa cum spunea secretarul de stat belgian, președinția belgiană împărtășește ambiția Parlamentului și a Comisiei de a acorda prioritate acestui dosar foarte important pentru a ajunge la prima lectură înainte de să ne împărtășim ideea că această inițiativă cetățenească trebuie să fie cât mai apropiată de cetățeni și acest lucru este de asemenea clar din poziția Consiliului în, exprimată în abordarea comună de pe 14 iunie. În același timp, așa cum s-a menționat de către președinte și de asemenea de către reprezentantul Comisiei, este important ca aceste inițiative să fie eficiente, practice și să fie instrumente credibile pentru participarea democratică a cetățenilor și cum spunea Mario Rileiro, există câteva oferte tehnice cu care, și câteva probleme tehnice cu care statele membre vor trebui să se confrunte în procesul de verificare a datelor date de cetățeni. Mai mult, aș dori să adaug faptul că procesul de cooperare pe această temă cu cei patru raportori a fost foarte bun și suntem nerăbdători să continuăm dialogul sau trialogul, cum vreți să spunem, pe această temă și să ajungem, cum spuneam, la o primă lectură a documentului înainte de sfârșitul uh, anului. Președintele, mulțumesc. Înainte să dau din nou cuvântul celor doi oaspeții noștri și raportoarei Gurmai. Văd că au mai cerut cuvântul și alți colegi. E adevărat că unii dintre ei, cum ar fi domnul vicepreședinte, au ajuns mai târziu, așadar nu vreau să-i uh, las să mai aștepte, dar aș vrea să fiți cât mai succinți. Domnul Messerschmidt a cerut cuvântul. Da, voi fi foarte succint, domnule președinte. N-am primit un răspuns la întrebarea mea. De ce atâta timp cât există foarte multe reglementări legate și de formă și de conținut în tratat care uh, nu permit Comisiei să prezinte anumite inițiative care nu sunt în cadrul acquis-ului comunitar. De ce în această propunere a Comisiei se fac referințe nu uh, doar la articole, ci și la anumite criterii și valori? Vorbind despre pedepsa cu moartea, de exemplu, îmi imaginez că majoritatea ar fi împotrivă, cel puțin în Parlamentul European dar uh, uh, nu putem contribui principiul subsidiarității, al proporționalității. Toate aceste lucruri sunt prevăzute în acquis. Uh, aceste lucruri ar fi admisibile, dar impractice, pentru că comisia, comisia nu ar avea dreptul să sugereze așa ceva. Deci de ce avem numai limite care exclud sugestii sau propuneri bazate uh, pe valorile europene și nu pe toate celelalte criterii care trebuie să fie îndeplinite pentru ca Uniunea Europeană să acționeze și de ce nu se face referință clară la articole în care să definească ce înțelegem prin uh, valori. Articolul 6, care se referă la cartă, articolul 2, care menține, menționează și el o serie de valori, despre ce vorbim de fapt. Și în al doilea rând, uh, ce se întâmplă cu secțiunea 3? Pe ce bază putem examina aceste valori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Onorevole Duff. Domnul Andrew Duff. Domnule președinte, îmi cer scuze că n-am uh, luat parte la începutul acestei discuții, dar uh, întotdeauna este o plăcere să mă întâlnesc cu Silvia Kaffen și cu Jürgen Mayer care sunt uh, doi uh, foști distinși colegi de lupte politice. Din ce în ce mai mult uh, împărtășesc ideea că ar trebui să nu aibă nicio legătură Comisia cu verificările de admisibilitate. Nu cred că ar trebui să fie pusă Comisia Europeană în poziția de a fi și judecător al admisibilității inițiativei și uh, în poziția de a decide, uh, de a arbitra la finalul procesului în ce privește acceptabilitatea politică a propunerii. Nu cred că e foarte complicat și nu, e, nu cred că e foarte greu să spui dacă o anumită inițiativă încalcă sau nu tratatele. Dacă mă întreabă pe mine, eu pot să răspund în 15 minute dacă o inițiativă încalcă sau nu uh, tratatul. Îmi deschid calculatorul și le răspund foarte rapid la întrebare. Nu e vreo știință complicată pur și simplu trebuie să ai o înțelegere generală a ariei de aplicare și a gradului de integrare al competențelor Uniunii Europene și cred că Ideea aceasta de a crea o procedură complicată cu grupuri de înțelepți, așa numiți, care sunt convins că vor fi și foarte gras plătiți ca să facă aproape nimic, sau să introducem, cum spuneam, Comisia încă de la începutul acestui proces, este o greșeală. Și ar trebui să ne gândim dacă avem nevoie de așa ceva sau nu. Cred că descrierea foarte pragmatică făcută de domnul Cassini uh, experienței italiene în acest domeniu e foarte corectă. Se întâmplă să fie multe semnături false sau semnături duble și nu cred că în cele din urmă acest lucru contează chiar atât de mult. Poate că ar trebui să existe o cotă de semnături false, ca acestea să nu, nu devină prea multe. Dar, când vorbim despre un număr de aproximativ un milion de oameni care realmente susțin o inițiativă legislativă, atunci instituțiile vor fi obligate să țină cont de acest lucru. Și nu ar trebui să fim prea pedanți din punct de vedere birocratic, ar trebui să fim cât mai permisiv, flexibil și pragmatici eh, cât putem. Aș vrea să pun o întrebare în ce privește chestiunea bugetară. Dacă E vorba de o inițiativă care încearcă să crească cheltuielile bugetare sau să reducă cheltuielile bugetare și inițiativă care merge împotriva cadrului financiar multianual. Ce, ce, cum răspundem la această inițiativă pe care ne-o transmite, să zicem, un grup de cetățeni uh, care doresc să, să obțină o astfel de schimbare. Deci aș vrea ca raportorul și toți cei care au experiențe anterioare să mi ofere, dacă se poate, un răspuns la această întrebare. În unele țări, inițiativele pe chestiuni bugetare, care implică chestiuni bugetare, sunt excluse. Și cred că ar trebui să avem o poziție în, pe acest subiect. În fine, după cum știți, din propunerea mea de reformă electorală a Parlamentului European, care cere stabilirea unei autorități electorale menită să supravegheze alegerile la nivel paneuropean. Așadar, luând în considerare această idee, considerați că această instituție, autoritatea electorală independentă ar putea juca vreun rol în ce privește verificarea credibilității unei inițiative cetățenești? Dacă da, cred că ar fi un lucru bun pentru că atunci Comisia n-ar mai fi implicată în acest lucru și uh, ar fi mai bine să sta lucrurile așa. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Și acum uh, răspunsurile, deși din păcate nu avem foarte mult timp, uh, vă rog uh, să fiți succinți. Dau cuvântul domnului Maier și după aceea profesorului Kaufman. Oh, Ich möchte mich äh, zunächst bedanken für die vielen mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste contribuții extrem de interesante la dezbatere uh, și evident și eu uh, m-aș bucura dacă prima lectură a acestui document să se producă înainte de sfârșitul acestui an. Așadar, uh, după un an și jumătate după ce acest concept a fost impus în reforma constituțională. Domnule Cazini, eu sunt ca dumneavoastră în sensul că eu cred că examinarea admisibilității trebuie să se producă de la început, de aceea se propune o, să existe un prag de 50.000 de semnături, deci o înregistrare și o verificare a admisibilității. Domnule Mendes de Vigo, a susținut în biroul Convenției inițiativa pe care am prezentat-o, deși era în minoritate, și are perfectă dreptate atunci când spune că democrația reprezentativă nu dorește să se vadă înlocuită de acest element. Nu, ea va fi îmbogățită de acest element al democrației directe. În ce privește uh, problema valorilor, a pedepsei cu moartea care a fost menționată, se găsesc toate aceste lucruri în documentul pe care l-am pregătit împreună în prima convenție, în cadrul primei convenții, uh, la discuția Cartei Drepturilor Fundamentale. Deci la articolul 6, uh, evident că voi lua în considerare uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Acesta este documentul de bază, începește ierarhia valorilor europene. Domnul, domnul Andrew Duff ar dori să fie scoasă Comisia din procesul de examinarea admisibilității inițiativelor. Nu mi se pare că e soluția cea mai bună, pentru că Comisia va fi cumva uh, blocată, va fi cu, nu va avea de ales pentru că va fi vorba de o decizie politică. Riscul este ca atunci când se examinează admisibilitatea să intervine deja aspectul politic și nu, să nu uh, fie preponderent aspectul tehnic. Eh, eu am totuși oarecare simpatie pentru această idee privind eh, Consiliul Înțelepților, atâta timp cât eh, decizia privind admisibilitatea să fie o decizie definitivă și să nu mai fie reexaminată de către comisie și să nu mai este posibilitatea uh, unui recurs la Curtea de Justiție. Așadar, decizia Consiliului Înțelepților ar trebui să fie una definitivă și irrevocabilă. Domnul Hefner a pus o altă întrebare și aș vrea să răspund uh, un pic mai detaliat. Când trebuie garantată transparența? E bine, încă de la momentul înregistrării, pentru că în acel moment uh, semnăturile vor fi colectate pe o scară mai largă și trebuie să se vadă și să se știe imediat cine susține această inițiativă, cine o finanțează, etc. Uh, de asemenea, domnul Hefner a indicat că pentru verificarea diferitelor semnături nu trebuie să existe standarde diferite în uh, statele membre. Este de dorit să existe proceduri similare. Însă, dacă nu trece această idee la Consiliu, eu aș spune că Parlamentul trebuie să-și exprime foarte clar poziția și să spună foarte clar ceea ce dorește și anume că prostia aceasta de a cere oamenilor să-și indice uh, numărul de securitate socială trebuie să fie abandonată. În rest însă, pentru restul însă, cred că e vorba de a respecta dreptul la, la petiție și începește baza, temeiul juridic, uh, punctul 7 în documentul raportorului. Aici cred că de asemenea s-a mers prea devreme. Cei care lansează o inițiativă au nevoie imediat de consiliere juridică și acest lucru ar trebui să se facă tocmai prin intermediul acestui Consiliu al Înțelepților, de ce trebuie cineva să citeze atât de precis încă de la început uh, temeiul juridic? În fine, o întrebare la care răspund cu bucurie uh, afirmativ. Obiectivul inițiativei poate fi, de asemenea, așa cum a spus doamna Ehtenati, inițiativa, conform articolului 11, paragraful 4, privește Uh, implementarea tratatelor și m-am bazat pe această uh, prevedere în cadrul Convenției. E vorba de articolul 225 al uh, Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene și care încearcă să obțină același lucru. Parlamentul ar trebui să aibă posibilitatea de a iniția amendamente la tratat. Articolul 48. Dar dacă Parlamentul optează pentru o procedură conform articolului 225, atunci acționează exact ca o inițiativă cetățenească, în sensul că cere comisiei să ia inițiativa într-o anumită direcție. Așadar, acolo, articolul 11 din inițiativa cetățenilor Uh, are un paralelism evident cu articolul 225 din Tratatul de Funcționare al Uniunii în ce privește drepturile Parlamentului de a cere un anumit lucru. Și este parte, asta face parte din uh, democrația vie, faptul că tratatele și Constituțiile pot fi amendate în timp. Trebuie să explicăm cetățenilor că pot uh, avea inițiative de acest tip. La sfârșitul și până la urmă rezultatul final va fi un articol 48 ratificat, modificat și ratificat de toate statele membre, astfel încât cetățenii se poată înțelege că anumite inițiative nu vor avea nicio șansă încă de la început, pentru că unele uh, state nu vor accepta niciodată anumite lucruri. De exemplu, Franța nu va accepta niciodată ca Parlamentul European să se întâlnească numai la Bruxelles și oamenii uh, ar trebui să înțeleagă încă de la început că nu trebuie să-și facă speranțe exagerate în legătură cu eficiența acestei inițiative cetățenești. Cred însă că formulările pe care le-am găsit în discuțiile cu Consiliul și cu raportori, și anume că inițiativa nu ar trebui să depășească area de aplicare a tratatelor, și anume, evident, amendarea tratatelor este în uh, cadrul uh, competențelor tratatelor. Deci se, se, se poate face acest lucru și acest lucru cred că putem să-l susținem. Însă, insist, propunerea uh, Ivonei Kaufman de a se stabili o nouă procedură, de a face anumite schimbări uh, în regulile de procedură prin care cetățenii să poată să se adreseze direct uh, Parlamentului European, ar trebui să fie o alternativă cetățenii trebuie să-și aibă, să-și mențină opțiunea de a cere Comisiei să acționeze așa cum poate să facă și Parlamentul. Adițional, ar trebui să poată să, le, să ceară și Parlamentului să facă ceva. Asta ar trebui prevăzut în regulile de procedură și ar fi o adăugire foarte bună, dar nu ar trebui să înlocuiască un drept deja existent al cetățeanului. Ultimul punct. Există deja atât de multe lucruri în tratate în ce privește politicile concrete, eh, care, care au fost prevederi care au fost luate din tratatele eh, mai vechi și care se referă la funcționarea Uniunii. Ar fi foarte ușor să scap de o inițiativă a cetățenilor spunând, da, avem deja asemenea prevederi în tratat sau, din potrivă, sunt anumite prevederi care interzic acest lucru. Ar trebui să evităm acest lucru și ar trebui să fie posibilă promovarea acestei dezbateri transfrontaliere pentru a crea o opinie publică europeană. Dacă reușim acest lucru, atunci cetățenii europeni vor fi suficient de maturi politic pentru a înțelege ce își doresc. Însă, să creeze obstacole birocratice de la bun începutul procesului este greșit. Și cred că trebuie să uh, ne gândim uh, cu mare atenție la acest comitet cetățenesc. Nu trebuie să fie o precondiție obligatorie, ar trebui să fie mai degrabă o recomandare. Trebuie să recomandăm oamenilor să ia legătura cu cetățeni din alte țări europene, dar n-ar trebui să le spunem dacă nu reușiți să faceți acest lucru, atunci inițiativa voastră uh, e sortită eșecului. N-ar trebui ar trebui, cum spuneam, ca acest instrument să fie cât mai prietenos și să nu uh, punem și mai multe obstacole în calea cetățenilor. Asta vreau să spun. Doamna Kaufmann. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru mine discuția a fost uh, extrem de interesantă. Mă bucur foarte mult că există păreri diferite cu privire la diversele aspecte discutate printre colegi. O să încep cu ce a spus prietenul meu, Andrew Duff. Inițiativa cetățenilor se adresează Comisiei. Comisia are monopol de inițiativă. Ea face propuneri de acte normative și deci nu e vorba de a modifica niciun fel acest principiu. Chiar dacă Comisia primește o propunere din partea Parlamentului, trebuie să verifice dacă există un temei juridic pentru că Parlamentul îi face o propunere legislativă. Eu cred că nu trebuie să se retragă această responsabilitate a Comisiei. În controlul admisibilității nu trebuie să fie vorba decât de un control juridic, nu trebuie să fie vorba de o evaluare politică a unei inițiative. Nu e vorba ca Comisia să facă o verificare politică, ci doar juridică. Trebuie ca acel control să fie clar și consider elementele aduse de Consiliu sunt foarte interesante și utile. Consiliul a spus că trebuie să fie vorba de ceva care să corespundă câmpului de aplicare al tratatelor, pe lângă ce a menționat Comisia în propunere, și anume valorile Uniunii de la articolul 2. Deci dacă sunt cele două elemente, atunci dispunem de o posibilitate de a testa, de a verifica juridic aceste inițiative. Ceea ce seamănă cu ce a spus colegul Șefin, care se teme că s-ar putea face abuz de astfel de inițiative. Inițiativa privind uh, pedepsa cu moartea, de exemplu, este clar că Comisia nu trebuie să facă acest lucru de la început, trimite o scrisoare și spune nu se poate, nu este admisibilă Carta Drepturilor Fundamentale și așa mai departe acest tip de populism ar fi uh, înăbușit în fașă de la bun început. Domnul Hefner a formulat mai multe întrebări la care aș dori să răspund. Cum să împiedicăm pe cineva să semneze o iniți- inițiativă, să-și dea semnătura de mai multe ori? Propunerea din uh, regulament la anexa 3 mi se pare bună, unde e formularea pentru a-ți manifesta interesul și acolo se prevede la punctul 7 se spune subsemnatul confirm că semnez cred că aceasta e baza de încredere de la care trebuie să plecăm. În ce privește transparența cu privire la finanțare, propunerea comisiei mi se pare bună. am putea să ne întrebăm dacă este suficientă pentru a asigura transparența financiară unei, a unei inițiative a cetățenilor. Pentru că s-ar putea foarte bine ca în strângerea de semnături, să zicem că durează un an și jumătate, o mare întreprindere sau alta pompează bani în inițiativă. Poate nu de la bun început, ci până la sfârșitul termenului de un an și jumătate, dacă vede că merge, ar trebui atunci să ne gândim la această problemă, pentru că verificarea așa cum este prevăzută nu e prevăzută decât la început ce se întâmplă în situațiile la care m-am referit, dacă vrem să asigurăm transparență. Și apoi, ce vrem să știm despre semnatari? numele, adresa, data nașterii, cetățenia și semnătura. Asta vrem. Nu ne trebuie numărul de pașaport. N-am găsit pe nimeni cu, cu același nume, data nașterii, aceeași adresă și aceeași semnătură în același timp. Și deci identitatea acestor persoane ar putea să fie controlată prin uh, eșantionaj, uh, prin sondaj de către statele membre și nu de către comisie care să se ocupe de asta. O ultimă observație adresată colegului nostru Brons, care a spus că această inițiativă nu e o democrație participativă, ci seamănă cu o petiție puțin uh, retușată. Ea își răspunde că nu, e o mare diferență între ce vizăm prin inițiativa cetățenească este ca cetățenii să aibă același drept ca și Parlamentul European și Consiliul de a solicita să se lanseze inițiative legislative. Să fie pe picior de egalitate cu aceste două instituții, mulțumită acestei inițiative cetățenești și este cu totul diferit de dreptul la petiție care e prevăzut de tratate. Iată, domnule președinte, ce doream să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați invitat și vă urez mult succes cu această procedură. Mulțumesc, spune președintele. În încheiere o să o ascultăm pe doamna Agurmai, care o să încheie dezbaterea. Foarte pe scurt, dacă vreți să spuneți ceva, da? Așadar, dragi colegi, am convingerea fermă că această întâlnire a fost de o importanță deosebită. Probabil știți că Silvia a venit la audierea noastră publică și mi-am dat seama că a consacrat timp pentru a discuta care a contribuit și fiind foarte practic, apreciez foarte mult faptul că s-a referit la opt aspecte cheie la care țin nu doar cu mintea, ci și cu inima. Același lucru și e valabil și pentru Jürgen și apreciez foarte mult faptul că s-au ocupat cu mare seriozitate de această sarcină și e important ca în fiecare Parlament Național, cum am avut întâlnirea săptămâna trecută, să existe un fel de dezbatere, pentru că acum încercăm să pregătim un raport bun și, din fericire, și Gerald Hefner e în sală ca partener serios în această echipă de patru, pentru că am convingerea puternică că și noi suntem într-un proces de învățare, cum să facem mai multe și reexaminarea sau revizuirea sunt foarte importante. Cum a spus omologul din Ungaria, nu știm de fapt la ce se va ajunge e un teren uh, încă virgin, nu știm de fapt unde vom ajunge, sunt multe semne de întrebare, sunt multe necunoscute pe parcurs. Vă mulțumesc pentru ideile foarte bune la care s-a ajuns și aș vrea să vă dovedesc că prezența comisiei și a Consiliului sunt foarte importante pentru că în întreaga procedură am avut o activitate comună foarte bună cu ei și o șansă ca după discuțiile de pe 8 noiembrie din comisie să votăm pe 30 să avem o prima lectură în plenară și înțeleg că toți omologii sunt gata să își aducă contribuția la acest bun rezultat și am înțeles că fiecare dintre cei trei parteneri a dat dovadă de flexibilitate pentru a ajunge la cel mai bun consens posibil. Și de, as- de asemenea aș dori să vă și să ne reamintesc că să facem să funcționeze, să devină o realitate inițiativa cetățenească e o datorie pe care o avem de demult față de cetățeni și a trecut aproape un an de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și poate pe de toate se întreabă de ce nu pot folosi încă acest nou instrument democratic și cred că e o responsabilitate serioasă și desigur aș vrea să vă spun și mă bucur foarte mult că Um, niște colegi spanioli sunt foarte aproape aici și lângă mine și deci trioul președinției, nu doar asta, președinția belgiană care funcționează foarte bine, ci și cea spaniolă care a preluat această inițiativă și de ce am dorit să avem un document de lucru de la președinția spaniolă um, până pe 22 iunie. Nu întâmplător a fost o dezbatere aici la comisia noastră cine să se ocupe de raport și știți că aceste două grupuri mari puteau să ia o decizie bună, iată de ce atât de important că și Comisia de Petiții, celelalte două părți să participe, dată ce v-am spus că am avut o șansă foarte bună de avea un consens puternic și de partea noastră pot să vă spun că lucrăm punem eforturi deosebite pentru a o face disponibilă cât mai curând posibil și, desigur, după cum am spus, am dorit să fie gata pentru prima lectură și apoi să poată să înceapă să funcționeze în 2011. Cu toate acestea, acordul la care trebuie să se ajungă trebuie să reflecte un consens larg în Parlamentul European între grupurile politice și instituțiile europene. În acest scop, toți patru suntem deschiși pentru contribuții suplimentare, spunem, din parlamentele naționale și colegii din Parlamentul European care sunt dorni să participe și nu uitați că nu vom lăsa ca ritmul activității să scadă și nici calitatea, ștacheta calității va rămâne la fel de ridicată ca să dovedim cetățenilor europeni că noi suntem aici din cauza sau mulțumită lor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc experților și acum putem trece la următorul punct de pe agenda Vicepreședintele Martinez a venit de ceva timp aici și îi cerem scuze pentru că ne-am am convenit să ne întâlnim la ora 11, dar după cum ați dat seama, nu poți să pui capăt brusc unei discuții. Următorul punct de pe agenda are de-a face cu evoluții în cadrul COSAC. A devenit o tradiție acum ca liderul delegației din Parlamentul European care participă la COSAC să revină după întâlnirea COSAC să ne informeze la comisia noastră în legătură cu ce s-a întâmplat, ce s-a discutat, să descrie subiectele care se vor discuta la viitoarele întâlniri COSAC. Ultima reuniune s-a ținut la Madrid, următoarea se va ține la Bruxelles parcă pe 25 și 26 octombrie, dacă mă înșel. Cred că va fi un lucru util să îl ascultăm pe domnul vicepreședinte Martinez, mai ales în acest moment în care merită să explorăm motivele pentru care există COSAC și poate că e bine să citim și procesul verbal În protocolul 1 se vorbește și despre COSAC și e ceva foarte larg și cred că merită să examinăm experiența de aici. Am avut Stockholm, Madrid și așa mai departe. Am impresia că examinarea unui singur subiect, cum s-a întâmplat la Stockholm, să zicem, subsidiaritatea prin uh, testare nu este foarte bine având în vedere ce a adus tratatul de la Lisabona ca elemente noi. Nu vreau să fiu primul care mă pronunț, cred că e bine să-i dăm cuvântul domnului Martinez, care are o experiență îndelugată în acest domeniu și o să-l rugăm eventual să ne prezinte perspectivele de viitor, următoarea reuniune a COSAC și să ne spună ce crede despre viitorul COSAC. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor. Nu e niciun motiv de neliniște, am fost foarte interesat de discuția pe care s-a avut-o cu privire la inițiativele europene cetățenești. Una dintre problemele pe care le cunoaștem este că poate nu explicăm suficient de bine. Am o pagină întreagă într-un ziar unde vorbesc de inițiativa cetățenească. Pentru că altfel dacă discutăm numai între noi, ca și când am fi aici închiși și nu spunem de fapt despre ce e vorba în legătură cu aplicarea în practică acestei inițiative, o să înregistrăm mari întârzieri. În orice caz, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Afaceri Constituționale pentru că m-a invitat și că mi-a permis astfel să vă prezint situația la zi în ce privește relațiile cu parlamentele naționale, relațiile între parlamentele naționale cu Parlamentul European și cum evoluează lucrurile la COSA. Că aici, în fața tuturor, aș vrea să vă spun cât de mulțumiți suntem cu colaborarea strânsă cu domnul președinte Casini E un adevărat proces de simbioză. Niciodată n-am întâlnit nicio problemă, nicio dificultate. Totul uh, se derulează în cele mai bune condiții. Consider așadar că am progresat foarte mult, am câștigat mult teren din momentul în care președintele Comisiei pentru Afaceri Constituționale și reprezentantul biroului este și cel care este în momentul de față, ne înțelegem de minune cu președintele Cassini. Vom coprezida delegația celor șase deputați europeni care o să merg la viitoarea reuniune a COSAC, care se va ține între 24 și 26 octombrie. E și domnul Messerschmidt, pe care îl văd aici, la tribună, domnul Macmillan Scott, doamna Beres și un reprezentant de la PP, care încă nu a fost desemnat. Sau cel puțin eu nu am primit numele acestuia. Este o reuniune importantă care beneficiază de asemenea de eforturile deosebite ale celor două camerele Parlamentului belgian, ceea ce reprezintă o garanție a reușitei. Vor participa și personalități, cum ar fi președintele Comisiei, președintele Consiliului, deci domnii Barroso, Van Rompuy, există trei puncte pe ordinea de zi, dintre care două se referă direct la relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Având în vedere perspectivele oferite de Tratatul de la Lisabona, vom discuta despre controlul parlamentar al politicii europene de securitate și apărare și despre rolul viitor al COSAC. baza noului temei juridic uh, cel mai de la Lisabona, un al treilea punct de interes, chiar dacă ne privește mai puțin imediat, dezvoltarea durabilă și strategia în orizontul 2020 pentru Uniunea Europeană. Va fi interesant să auzim ce părere au parlamentele naționale în această privință. Primul punct, controlul parlamentar, începește politica europeană de securitate și apărare E un punct delicat. E o întreagă serie de parlamente naționale care în mod mai mult sau mai puțin justificat se gândesc cu îngrijorare la consecințele dispariției adunării parlamentare a Uniunii Europene care a dorit să aibă o, un reprezentant de această reuniune COSAC și, cum spunea domnul președinte Casini, nu știm dacă această adunare parlamentară mai există sau nu, deci ar fi rezonabil să existe un reprezentant, dar dacă adunarea nu mai există, foștii parlamentari de acolo, în fine, suntem deja mulți parlamentari, dar pe mine nu m-ar deranja să mai fie un parlamentar de la adunarea parlamentară sau din fost adunare parlamentară a Uniunii Europene. Asta e mai puțin important. Vom profita de prezența acesteia, nu știu în ce măsură își va putea duce contribuția, dar întotdeauna e interesant să auzim părerea cuiva. Indiferent ce se va decide, multe parlamente naționale își pun întrebări în momentul de față se întreabă dacă Parlamentul European are menirea de a absorbi sau de a marginaliza aceste entități, acest control parlamentar. Eu am impresia că aceste neliniști uh, nu au niciun motiv real, dar din cauza tratatului și a dispariției adunării parlamentare a Uniunii Europene, E o întrebare deschisă, e o chestiune deschisă, trebuie să o discutăm fără a ne antepronunța și ar trebui să se ajungă la un consens. Dar pentru asta e nevoie de pregătire, de responsabilitate și de bunăvoința tuturor. S-a distribuit în Parlamentul European un chestionar în cadrul pregătirii COSAC, care se referă la cele trei puncte de pe ordinea de zi. Cele două la care m-am referit, control parlamentar al politica europeană de securitate și apărare și viitorul COSAC. Răspunsurile sunt uh, în curs de a fi analizate în prezent, dar arată deja o mare diversitate motive. O mare diversitate de păreri din partea diversilor parlamentari din Parlamentele Naționale, inclusiv din partea diverselor camere ale Parlamentelor Naționale. Pentru că sunt 40 și ceva, de fapt, de camere în cele 27 de parlamente. Cei care au răspuns la chestionar uneori eh, au păreri care diferă foarte mult, inclusiv de la cele două camere ale Parlamentului din același stat După cum vă spuneam, există propuneri cu mari diferențe față de COSA, de asemenea. Cum se există ce delegație, ce denumire, cum să se financeze, cu ce periodicitate să se țină reuniunile, care să fie consecința participării parlamentelor la aceste reuniuni, a fost o chestiune abordată de mai multe ori în ce privește politica externă și de securitate comună, cui se încredințăm și cine să urmărească această politică. Unii sunt de părere că ar trebui să fie COSAC însuși care să se ocupe de asta, dar e o poziție minoritară minoritară, dar din partea unor instanțe care nu s-au întâlnit ca să discute. Ar trebui să se întâlnească, să discute și atunci ar putea să devină majoritară. Unii deputați nu s-au pronunțat în legătură cu acest subiect și asta e un alt aspect, pentru că atunci când ne ducem la astfel de reuniuni, transmitem de fapt părerea Parlamentului nostru, dar adesea parlamentele naționale ne transmit părerea unuia sau altuia a câtorva deputați care urmăresc cu mai interes, cu mai mare participare chestiunea. Dar foarte rar reprezintă o poziție care să fi făcut obiectul unei dezbatere, unei decizii în diversele state membre. Parlamentul European a transmis răspunsurile pe care le-a dat, care au fost validate de birou și la Comisia pentru Afaceri Externe, Securitate și Apărare, care se bazează pe o analiză obiectivă a noilor competențe și noilor dispoziții cuprinse în tratat. Pentru noi nu este oportun să se înființeze vreo structură nouă. Noi considerăm că Parlamentul European este locul cel mai potrivit pentru a face un schimb de păreri între parlamentari. În viitor poate o să apară chestiuni delicate, cum ar fi dimensiunea delegațiilor din diverse parlamente, totul va face obiectul unor discuții și decizii. Domnul Groc continuă să joace un rol important prin intermediul propunerilor pe care le face. Săptămâna trecută, Comisia AFET a organizat o reuniune cu parlamentele naționale și a devenit clar că trebuie să se facă o analiză a competențelor parlamentare care le revin unora și celorlalți pentru vedea dacă există deficite democratice, există chiar viduri democratice. Dar domnul Brock nu confirmă existența acestora deocamdată. E bine în cadrul acestei dezbateri să se atenueze tensiunile care au apărut uh, la reuniunea de la Madrid. Trebuie să se citească textul. Articolul 9 din protocol spune Parlamentul European, Parlamentele Naționale definesc împreună organizarea și promovarea unei cooperări interparlamentare eficace și regulată în sânul Uniunii. Acesta e punctul de pornire. Mie mi se pare că în acest spirit delegația noastră va pregăti răspunsul Parlamentului European la propunerile primite și contribuțiilor pentru viitorul COSAC care vor trebui uh, realizate chiar în această săptămână. Eu vă spun foarte cinstit și deschis, foarte sincer, nu mă îngrijorează că nu suntem foarte numeroși. Sunt unii cu o pregătire excelentă, unii ca Inigo Mendes de Vido sau domnul Andrew Duff, alții care nu sunt prezenți aici, domnul Ieniez, domnul Casini și cu mine care suntem prezenți, pentru că se dovedește că în anumite situații trebuie să transmită mesajul, să fie receptat. Pentru mine ce este limpede este că pentru aceste relații între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Lipsește un organism pentru ca Parlamentele Naționale să cadă de acord cu privire la poziția lor. Un astfel de organism nu există. O entitate, o incintă care să permite Parlamentelor Naționale să se prezinte cu poziții pe care să le fie dezbătut, decis. Pentru noi, da, dar pentru interlocutorii noștri, nu. Sincer vorbind, cred că nu putem să continuăm să lucrăm cu o entitate unde sunt 40 de interlocutori de o parte și unul singur de celălalt. Funcționarea COSAC, pe care o apreciem, este o entitate de coordonare a Parlamentelor Naționale și Parlamentul European. Dar la Madrid sau la Bruxelles va fi, să zicem, domnul Van Rompuy și domnul uh, Barroso aici la Bruxelles se vor adresa Parlamentelor Naționale și nu se vor adresa Parlamentului European, cu care comunică în mod permanent și regulat. Deci, reprezentarea Parlamentului European la această reuniune e puțin uh, ciudată sau chiar jenantă. Uneori suntem într-o postură jenantă. E o personalitate de prim rang care vorbește și care spune parlamentele naționale, parlamentele naționale, parlamentele naționale și iar parlamentele naționale și de cealaltă parte Parlamentul European que, con las que se cierra cualquier. Și nu putem eh, discuții cu privire la, nu putem eh, discuta concluziile care apar la, la sfârșitul reuniunii COSAC. Acestea au mai mult o valoare retorică. În fine, mai puțin important, dar atunci când e vorba de decizii politice, trebuie să fim atenți, avem impresia că ar fi suficient să fie două sau trei parlamente naționale care prezintă un aviz pentru ca ceilalți cu o anumită solidaritate să nu mai spună nimic și Parlamentul European își restrânge poziția ca să limiteze pagubele, știind că documentul adoptat, să zicem, un document la care subscrie Parlamentul European, care adesea spune lucruri cu care Parlamentul European, de fapt, nu poate să fie de acord. Deci Parlamentul European nu poate să fie de acord cu o afirmație foarte legitimă pentru parlamentele naționale, chiar dacă pentru mine poate să pară că e o prostie, o tempenie, să zicem, să spunem că documentul instituțional pe care îl negociem va fi semnat și un document care amenință democrația, pentru că Parlamentul European dobândește competențe și de- democratizarea unui proces de construcție europeană în ultimii 50 de ani a depins de creșterea competențelor Parlamentului European. Que haya parlamentos nacionales que piensen que si... N-ar fi normal să, ca unele parlamente naționale să considere că dacă um, câștigăm competențe în detrimentul Consiliului. E normal să se întâmple așa. Înainte, marja de codecizie era foarte slabă, acum uh, a fost uh, mult sporită și, ca urmare, am dobândit multe, multe scuzați, competențe. Dar există parlamente naționale care consideră că acest lucru știrbește democrație, democrația procesului european, fiindcă până acum uh, aceste parlamente considerau că ele dețineau controlul democratic. Dar acest lucru nu este adevărat. Ele pot controla guvernul propriu în cadrul Consiliului European, dar nu și Consiliul însuși. Aceasta este o competență a Parlamentului European. Bun, iată deci un element care trebuie reamintit fiindcă fiți atenți. În momentul în care spunem vorbim despre poziția unui parlament uh, național minoritar care susține o poziție sau alta, dar adesea astfel de poziții, dacă este destul de viguros sprijinită, capătă amploare. Și chiar dacă unii sau alții în culise spun că sunt, se împotrivesc, nu zic nimic în momentul în care se iau decizii. Astfel încât, iată, astfel de poziții au câștig de cauză adesea. Noi trebuie să ajungem până la urmă la concluzii la care ar putea subscrie și Parlamentul European. Pe viitor, astfel, trebuie să ne folosim de COSAC, de COSAC, care este o entitate ce a funcționat foarte bine și care nu trebuie, bineînțeles, să fie singura, care poate să fie completată de altele, dar este nevoie ca pe viitor să avem o entitate care să coordoneze pozițiile statelor naționale, unde Parlamentul European ar putea să fie membru sau simplu observator. fără să trebuiască să sprijine toate părerile parlamentelor naționale. Nici nu putem să ne opunem de fiecare dată parlamentelor naționale și nu trebuie să încercăm uh, în continuu să, să le înfrânăm acțiunile. Trebuie să stabilim uh, tipul de procedură. Cred că deocamdată există voință, voință în ceea ce privește progresul, dar trebuie să vedem ce se va întâmpla la reuniunea de la Bruxelles. Sper că aceasta să fie bine organizată în ceea ce privește infrastructura, uh, documentația și sper să fie condusă în mod eficient. Trebuie să ne felicităm serviciile, mai ales pe Cristin Verge, care își aduce o contribuție foarte folositoare, prețioasă la activitatea noastră. Iată ce doream să vă spun eu. Iar acum sunt gata să vă ascult. Aș dori să vă invit pe dumneavoastră să cooperați cu mine la fel de bine cum ați cooperat cu domnul Casini. Pentru... Mă scuzați pentru a coopera cu domnul Casini așa cum ați cooperat cu mine. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare și mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Martinez. Și eu confirm că nu există niciun conflict între noi și nici nu va exista. Fiindcă se poate foarte bine să soluționăm toate problemele. Înainte de a da cuvântul colegilor, dați-mi voie să completez ceea ce ați spus dumneavoastră. Aș dori să vă spun că mă îngrijorează funcțiile viitoare ale COSAC-ului. La articolul 10 se vorbește despre acest lucru, dar nu destul de limpede. Este totuși clar și două lucruri s-au dovedit. Este vorba pe de o parte de faptul că nu este important faptul că în cadrul COSAC se abordează uh, aspectele la nivel individual, este vorba de propuneri legislative sau acte legislative la nivel individual, fiindcă în conformitate cu tratatul acest lucru se face prin contacte directe cu Comisia, iar uh, astfel COSAC-ul uh, este golit de conținut. În al doilea rând, ai dreptate, este adevărat că e vorba de o reuniune de parlamente naționale. Ai dreptate când spui acest lucru. Suntem uh, o, un parlament dintre vreo 40 de parlamente, dacă înțeleg eu bine. Lucrurile sunt uh, diferite, fiindcă în aceste reuniuni majoritatea delegațiilor naționale sunt unite, iar noi suntem izolați. Dacă vrem să înțelegem bine funcționarea COSAC-ului, cred că aici nu este vorba despre solicitarea unei lor de poziție asupra unor aspecte precise, ci trebuie să ne uh, vedem în, să ne întâlnim în mod regulat pentru a vedea care este starea generală a Uniunii Europene, fiindcă din când în când putem aborda chestiuni importante, iar construcția europeană trebuie să facă și ea obiectul unui control și este foarte important ca Parlamentul European să facă parte din această delegație. Vă dau un exemplu, de pildă. Nu știu dacă o să mă fac bineînțeles la ora actuală, uh, discutăm uh, legea electorală uniformă. Aceasta corespunde ideii pe care o avem noi despre Uniunea Europeană. Reprezintă o măsură specifică, precisă, bineînțeles, dar uh, care implică pe deplin parlamentele naționale. Deci uh, am putea să discutăm acest lucru în cadrul COSAC. COSAC. Și am putea să, propune, să propunem acest lucru. Iată un, un subiect sau ce fel de subiect vă propun eu. Poate că ar trebui mai degrabă să evolueze cosac în această direcție și astfel am putea întări uh, această, acest organism, iar Parlamentul iar Parlamentul European, prin, cadrul, prin intermediul serviciilor sale, ar discuta nu numai uh, distribu- distribuția fondurilor structurale sau altfel de subiecte asemănătoare, ci să discutăm despre construcția europeană. Domnul Daf are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, domnului Martinez pentru rezumatul, pentru rezumatul său foarte divace cu privire la circumstanțele în care ne regăsim. În cadrul în cadrul COSAC. Aș dori să subliniez faptul că tratatul prevede că orice nou aranjament să fie hotărât de Parlamentul European și Parlamentele Naționale dacă parlamentele, consid- dacă parlamentele naționale consideră că ele singure pot hotărâ, atunci se înșală. Și este foarte important ca la reuniunea din Bruxelles să, să le arătați acest lucru în mod delicat și politicos. Tratatul spune că se încearcă îmbunătățirea cooperării interparlamentare în cadrul Uniunii Europene. Iar eu sunt de părere că Parlamentul European ar trebui să fie conștient de acest lucru. Cred că unii dintre colegii noștri de aici sunt de părere că status quo-ul este suficient și putem să ne complacem în, în cadrul actualei structuri de colaborări interparlamentare. Dar eu nu sunt de acord. Cred că ar trebui să, să încercăm îmbunătățirea sa și să informăm parlamentele naționale și să le consultăm într-un mod mai cinstit și mai sistematic decât până acum. Aș dori să mă aplec mai mult asupra chestiunii de securitate și politică externă, fiindcă am avut un... fiindcă în această după-amiază biroul extins al AFCO va discuta această chestiune. Ar fi foarte bine dacă dumneavoastră, domnule Martinez, ați putea să fiți prezent Văd că sunteți cam neliniștit, dar ar fi o urmare foarte importantă la discuția pe care am uh, avut-o săptămâna trecută la AFET unde au fost prezente și, uh, și delegațiile parlamentelor naționale, în mare parte. Cred că sunt trei aspecte precise pe care toate parlamentele ar trebui să le facă în ceea ce privește politica de apărare și de securitate comună. Este vorba de acțiuni discrete și care țin de, eh, de responsabilități eh, individuale ale parlamentelor naționale care trebuie să fie respectate. Este vorba de aspecte separate, distincte, pe care Parlamentul European trebuie să le înfăptuiască. Este vorba despre eh, buget, numiri la, pentru Serviciul de Acțiune Externă, consultarea, acest, consultarea și informarea acestea, toate acestea sunt uh, funcții ale noastre individuale, distincte, pe care ar trebui cu care ar trebui să ne mândrim și pe care ar trebui să le ocrotim de orice fel de ingerință din partea parlamentelor naționale. Dar, în același timp, mai există și un al treilea element pe care îl reprezintă pesc. Pescul poate fi monitorizat și tras la răspundere printr-un efort comun, printr-o abordare comună între noi și parlamentele naționale. Sunt de părere că la COSAC ar trebui să se încerce direcționarea discuției către acest al treilea element, pentru a putea evita orice sentiment de gelozie sau de confuzie în ceea ce privește, în ceea ce privește așa zise acțiuni de uh, cucerire ale noastre asupra, asupra competențelor și derogativelor parlamentelor naționale. Ar trebui să existe o... Ar trebui să spunem foarte clar că o secțiune COSA care să se ocupe de aceste chestiuni de securitate și apărare comună nu ar fi, binevenit, nu ar fi binevenită, fiindcă nu ar fi reprezentate cum trebuie nu ar fi reprezentat cum, reprezentate cum trebuie parlamentele. Ar trebui să avem uh, reuniuni ale comisiilor uh, mixte Parlamentul European ar trebui să ceară o delegație cu între 35 și 40 de membri, iar dacă acest lucru se va întâmpla, atunci vom putea să avem un dialog serios privind chestiuni importante pe fond ale politicilor noastre. Va fi nevoie ca acest ca Parlamentul nostru să își modifice procedurile, fiindcă va trebui să numim o delegație de la AFET și SEDE care să facă parte din aceste comisii mixte nu putem uh, să lăsăm uh, participarea la atitudinea membrilor în general, fiindcă dacă, dacă pur și simplu îi lăsăm pe ei să hotărască când se duc sau nu, atunci nu o vor face, vor fi, nu vor fi prezenți. Trebuie să avem o delegație oficială care să participe la această um, reuniune a experților pe domeniul PESC. Aceasta ar fi o abordare potrivită. Și nu trebuie să avem un secretariat nou. Acest lucru este la fel de important. Avem deja toți funcționarii de care avem nevoie, ei conlucrează foarte bine și ar trebui să li se permită să fie pur și simplu actualizată natura activităților. Mulțumesc foarte mult, domnul Mendes de Vigo. Mulțumesc foarte mult. Îl salut pe vechiul meu prieten uh, Miguel Angel Martinez. Și mă gândesc la um, domnul Imbeni și doamna Fonten, acest cuplu de reprezentanți uh, foarte extraordinari, reprezentanți pe care avem la COSAC, care uh, acum o vreme ne puneau aceleași întrebări pe care le puneți dumneavoastră astăzi. Problema COSAC-ului este că nu prea știe ce îi se întâmplă. Așa cum uh, uh, spunea un filozof, noi, uh, fondatorii COSAC-ului, să nu uităm acest lucru, și noi care ar trebui să rămânem în sânul acestei, acestui organism, trebuie să rezistăm tentației de a părăsi Cosacul, deci noi cei care trebuie să rămânem acolo în sânul Cosacului trebuie să găsim mijloacele pentru a permite acestei instituții, acestui organism să joace un anumit rol. Dar pentru acestea Trebuie să ținem cont de faptul că la COSAC nu este vorba de parlamentele naționale, ci de comisii specializate ale parlamentelor naționale. Problema COSAC-ului o reprezintă faptul că parlamentarii care ajung acolo nu, rep- nu își reprezintă parlamentele naționale, ci reprezintă ci, și nu reprezintă nici nici uh, adunarea parlamentară. Aceasta este o parte a problemei. Este vorba despre o platformă de discuții, de, de informare, de lansare a inițiativelor, dar nici niciunul dintre parlamentele naționale, niciuna dintre camerele parlamentare nu, uh, nu este obligată să ia acțiuni în urma hotărârilor luate la COSAC. Deci nu este vorba de parlamentele naționale. COSAC arată că este vorba despre organisme specializate în afaceri comunitare ale parlamentelor naționale. Ei bine, iată unde... Iată care este problema, în parte. Așa cum prevede protocolul la tratatul de la Lisabona, eu sunt de părere că ar trebui să să îmbunătățim în continuare lucrurile. Cum? Trebuie să pregătim bine Troica, fiindcă aceasta joacă un rol esențial. Trebuie să încercăm uh, să rezolvăm problemele pregătind cum trebuie troica. Domnul Martinez are dreptate. În ultimul, tâm, în ultimul timp avem o atitudine prea defensivă față de troica. De ce nu ridicăm noi unele aspecte Uh, domnul Casini a făcut o propunere foarte importantă. Vom discuta raportul domnului Daf uh, privind modificarea actului din 1976. Uh, De ce nu ridicăm acest subiect acolo și comisiile specializate ar putea să ne spună ce părere au? Nu trebuie să așteptăm pur și, pur și simplu rezultatele. Putem și noi să înaintăm niște subiecte spre a fi discutate, astfel încât, încă o dată vă spun, trebuie să pregătim bine troica. Acest lucru este crucial. Mai apoi. În ceea ce privește chestiunile legate de pesc, e adevărat că acestea sunt la ordinea zilei, dar uh, uh, pe vremea lui Fonte și Beni era vorba despre mediul înconjurător și până, de, până, de, până nu de mult o altă problemă o reprezenta subsidiaritatea, iar uh, parlamentele uh, naționale, abia de curând și-au dat seama că noi nu dorim să încălcăm în mod sistematic uh, uh, principiul subsidiarității, fiindcă Uniunea Europeană este o comunitate de drept, iar noi respectăm competențele Uniunii Europene și ale statelor membre. Acum problema și subiectul încins îl reprezintă PESCUL, Politica Europeană de Securitate și Apărare Comună. Ei bine, eu nu cred că Uh, că noi controlăm uh, politica externă a unui stat membru. Uniunea Europene, Europei Continentale nu, uh, nu controla nimic, iar ea acum a dispărut. Ce facem? Trecem mai departe? Eu cred că trebuie să, să plasăm lucrurile în context și vă spun cinstit că politica externă a Uniunii Europene este o chestiune care ține de guverne. Nu noi avem controlul asupra ei. E foarte bine că ni se uh, că, ni se, că există o dare de seamă și Uh, până acum se întâmpla acest lucru de două ori pe an, acum s-a, schimbat, există un cadru mult mai bine pus la punct, dar nu înseamnă că noi controlăm pescul. Nu, bineînțeles că nu. Sunt de acord cu Andrew Duff, plecând de la aceste două elemente, că nu trebuie să creăm noi organisme. Și vă reamintesc că mai de mult, în cadrul convenției, a fost făcută o propunere uh, acest congres al popoarelor pe care îl dorea uh, Giscard d'Estaing și am întors această chestiune pe toate părțile și împotriva și chiar în ciuda încăpățânării domnului uh, Giscard d'Estaing am hotărât că nu era pertinentă, că nu era necesară. Ei bine, a dorit să găsim uh, o o formulă de, de resuscitare a acestei idei nu este binevenit, dar introducerea unor teme concrete, fiindcă politica externă și de securitate la nivel abstract nu prea are șanse de câștig, dar dacă introducem teme concrete, în momentul în care există, din partea COSAC, ar fi o idee excelentă. Mai apoi, dacă invităm uh, comisiile, nu pentru afaceri comunitare, ci comisiile pentru afaceri externe ale parlamentelor uh, naționale la nivel, la nivel permanent uh, ar fi o idee bună. Să participe la reuniunile noastre. Noi suntem mult mai generoși decât parlamentele naționale care nu ne permit să participăm la reuniunile lor. Unele ne permit, altele nu, dar bun, noi avem ușile deschise, le, uh, le invităm să vină. Uh, Uh, noi am fost uh, un, uh, un model de ospitalitate, de deschidere. Am dorit să primim în sânul nostru pe toată lumea și acest lucru trebuie încurajat. Și mai există o altă formulă care a fost folosită pe care o, nu mai știu cum se numeau aceste reuniuni, nu mai țin minte cum, cum se numeau, uh, aceste faimoase uh, reuniuni parlamentare mixte, comune, două, trei pe an, ar putea uh, să fie, uh, să fie um, concentrate asupra acestor teme. Deci am putea face câteva lucruri pentru a răspunde acestei solicitări de informare a parlamentului Naționale. Haideți să le includem în activitatea comunitară prin aceste mijloace. Bun, poate nu e prea atrăgător ce vă spun eu, dar cred că domnul Martinez ar trebui să se aplece asupra acestor aspecte. Îi reamintesc domnului Martinez și poate vă amintiți, poate și amintește Andrew, că în, partea pre, în, că în timpul președinției britanice s-a organizat o reuniune COSAC la Londra și eh, domnul Prescott, căruia nu i s-a spus că în afară de parlamentele naționale mai este și Parlamentul European, a vorbit parlamentelor naționale timp de jumătate de oră despre faptul că trebuie să se retragă competențele uh, Parlamentului European și după, acel, după acea jumătate de oră, fără să spun nimic, am luat și noi cuvântul trebuie să dăm dovadă de simțul umorului și nu vă lipsește, nu vă lipsește dumneavoastră, domnule Martinez, și trebuie să găsim soluții. Același filozof uh, pe care l-am citat mai devreme uh, spunea cu privire la o parte a teritoriului spaniol, trebuie să coexistăm, suntem obligați să conviețuim. Dar și, până la urmă, acestea sunt uh, subiecte unde avem nevoie de conviețuire și avem nevoie de simțul um- umorului și de răbdarea franciscanilor. Cu toate acestea vom găsi soluții la probleme și și um, uh, astfel ușile ral, uș, porțile raiului vă vor fi deschise, poate veți avea de pierdut pe alte locuri, dar aici sigur veți avea de câștigat. Mulțumesc, domnule Ianes, aveți cuvântul. Domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului Martinez pentru informațiile pe care ni le-a comunicat în legătură cu activitatea COSAC. Eu aș vrea să mă concentrez asupra unui punct, punctul cel mai abordat în uh, intervenția noastră și a altor colegi. Uh, problema politicii de securitate și apărare și voi începe prin a spune că Uh, puțin, nu e atât de important cine face un lucru atâta vreme cât lucrul respectiv este bine făcut. Mie puțin îmi pasă dacă e vorba în cazul nostru de Parlamentul European sau de entitățile naționale. Important mi se pare să se abordeze problemele actualității și nimeni nu o face. Există o mare pierdere, uh, un, un, un vid. Asta vreau să spun domnului Manies de, Vigo. Uh, un eminent constituționalist al minteri. În democrație, niciun act important al guvernului nu poate să scape controlului parlamentar și supravegherii parlamentare. Acesta este un principiu esențial. Și atunci, guvernul trebuie să se explice, mai mult sau mai puțin, dar uh, pentru un moment apărarea și securitatea sunt chestiuni de care se ocupă mai degrabă parlamentele naționale. Se ocupă mai mult de apărare și mai puțin de securitate. Și cum a spus domnul Martinez, se ocupă mai ales de controlul securității naționale, dar nu de Uh, securitatea comună a celor 27 de țări membre. Sigur, există e, e adevărat că COSAC e o organizație modestă, însă, așa cum a spus și domnul Martinez, calitatea relațiilor sale este uimitoare. Cu o echipă atât de mică de tehnicieni și de funcționari, își face bine treaba. importante y muy profundo, como no lo ha hecho ni el Parlamento Europeo hasta ahora, ni. Și a produs rapoarte foarte importante eh, pe care nu au reușit să le facă nici Parlamentul European, nici Parlamentele Naționale. Așadar, cred că în acest caz Comisia AFET și în special sub Comisia pentru Securitate și Apărare, unde eu sunt membru cu drepturi de pline, trebuie să ia mai multe inițiative pentru a se asigura că parlamentele naționale se coordonează cu Parlamentul European în activitatea de uh, supraveghere a politicii uh, de securitate comună. Și aceasta nu trebuie să fie suma diverselor uh, misiuni de menținere a păcii, de exemplu, din uh, ultimul deceniu. Trebuie spus, domnul Solana a făcut o treabă excelentă, însă domnia sa a fost constrâns juridic, uh, a fost împiedicat de constrângerile juridice să facă uh, mai mult. Au existat de-a lungul anilor misiuni exemplare, însă suma lor nu este politica comună de securitate. E vorba de elemente culturale, demografice, elemente legate de antiterorism și multe alte lucruri. Uh, toate acestea se combină în crearea unei politici de securitate și parlamentele naționale trebuie să se preocupe mai eficient de aceste lucruri și într-un mod mai organizat și cuprinzător decât s-a întâmplat până acum. Eu solo dos palabras, solo dos palabras para decir en primer lugar que Doar două vorbe vreau să spun. În primul rând că în decembrie anul acesta Uniunea Europei Occidentală își va încheia în mod oficial activitatea în cele din urmă, dar sigur că ea nu poate fi înlocuită Noi avem mai puține state membre decât erau în Uniunea Europeană Occidentală. Și în parlamentele naționale și în Parlamentul European va trebui să preluăm uh, rolul uh, pe care îl îndeplinea Uniunea Europeană Occidentală. Cred că lecția pe care trebuie să o învățăm e că trebuie să fim atât uh, răbdători cât și prudenți. Trebuie să luăm în considerare area de aplicare a tratatelor și să nu uităm două lucruri, că nu putem să renunțăm la dreptul nostru de a examina acțiunile Consiliului, de a supraveghea acțiunile Consiliului și, în al doilea rând, să întărim activitatea de cooperare cu parlamentele naționale și acest lucru trebuie să se întâmple în continuare. Subsidiaritatea și uh, E un, un lucru extrem de important și de aceea încercăm să creăm prin cadrul grupului de lucru o relație cu de lucru cu parlamentele naționale și o serie de mecanisme funcționale. Deci cred că trebuie să dăm viața acestei inițiative și să o întărim pentru că în felul acesta Parlamentul European devine un fel de axă principală de coordonare. În cadrul COSAC trebuie să fim atât, atât prudenți cât și uh, uh, ambițioși în acest timp. Domnul Martinez Martinez, mulțumesc colegilor pentru contribuțiile făcute, foarte importante și foarte interesante, evident. Andrew a ieșit din sală, dar uh, vreau să-i răspund totuși. El are perfectă dreptate când uh, spune că trebuie să îmbunătățim uh, relațiile, pentru că tratatul stabilește un nou nivel de cooperare și coordonare și noi suntem în acel proces, suntem implicați în acel proces. Așa cum a spus și domnul Haregi, uh, trebuie să existe o anumită un, un, uh, un efort major de îmbunătățire a funcționării uh, noastre și a, a da, raționalizarea activității noastre și e normal, pentru că nu poți să ai într-o lună cinci întâlniri ale comisiei și după aceea în luna următoare niciuna. Așadar, am făcut progrese în uh, raționalizarea acestor proceduri. Evident că este un proces, va trebui să dăm dovadă de răbdare, dar lucrurile au început și pentru a evita orice neînțelegere, eu cred că trebuie să păstrăm Corsac, să-l păstrăm pentru a obține uh, cât mai multe beneficii din existența acestei uh, structuri. Și oricum, tratatele prevăd menținerea lui, însă un lucru se va dovedi vital mai devreme sau mai târziu, și anume, vom avea nevoie de o instituție de coordonare pentru parlamentele naționale ca să se organizeze discuții cu sau fără Parlamentul European și apoi o structură organizată pe baza principiului parității care să asigure reprezentarea egală a Parlamentului Național și Parlamentului European. Și asta ar rezolva problema. Dacă în uh, timpul întâlnirilor uh, Parlamentele naționale se pot întâlni și pot discuta despre tot ce doresc și la fel își pot exprima poziția, la fel poate și Parlamentul European să facă și apoi se trag concluziile de rigoare. Paritatea, cred că paritatea în reprezentare este cheie dacă vrem să Uh, progresăm, pentru că uh, ce se întâmplă acum în COSAC este că până în momentul în care COSAC uh, trebuie să aprobe documente, nu e nicio problemă. Dar când trebuie să înceapă să aprobe documentele, atunci raportul acesta de 47 la 1 nu e bun pentru că, sigur, documentele aprobate sunt unele foarte generale, foarte vagi sau, din potrivă, niște documente foarte specifice care uh, ne creează niște obligații și trebuie să vedem cum putem uh, gestiona această situație. Așadar, uh, ce facem? Vom spune că Cosac nu mai poate trage niște concluzii sau dacă un partid uh, își exprimă dreptul de veto atunci împotriva unei anumite chestiuni, atunci acesta nu mai poate apărea în documente? Sau, de exemplu, la ultima întâlnire s-a insistat uh, să se voteze paragraf cu paragraf. Deci sunt situații pe care trebuie să știm cum să le gestionăm. Și ele nu sunt compatibile cu spiritul Parlamentului European. Au existat uh, în anumite texte pe care Parlamentul European pur și simplu, la care Parlamentul European pur și simplu nu a putut subscrie, dar ideea a fost să se accepte răul cel mai mic. Nu există așa ceva. Nu există răul cel mai mic. Orice paragraf uh, aprobat care afectează poziția Parlamentului European nu poate fi acceptat și de 10 ori trebuie să ne ridicăm și să spunem nu ne place acest paragraf. Așadar, cred că acesta este un lucru care trebuie raționalizat. Trebuie să uh, stabilim foarte clar uh, cum vom adopta recomandări și documente de orice fel în cadrul COSAC. Cum se va, face, cum se va da acea aprobare efectiv? Într-un mod care să respecte pozițiile tuturor celor prezenți. Asta e un lucru pe care va trebui să-l subliniem. Ne lăsăm la o parte faptul că parlamentele naționale sunt foarte, foarte variate. Există unele parlamente naționale care nu au uh, prea multă activitate, au foarte mult timp uh, disponibil să se ocupe de aceste probleme în cadrul COSAC, însă cu reprezentarea națională limitată, așa cum ați spus. oamenii din COSAC uneori pot reprezenta numai o poziție minoritară sau o poziție a unei comisii, dar ei când adoptă, când votează o poziție, spun e poziția Franția, Germania sau mai știu a care alte țări. Toate aceste chestiuni trebuie abordate și ca să-i răspund domnului Daf și eu sunt convins că nu ar trebui să creăm un nou COSAC pentru securitate și apărare, deși unele parlamente naționale sugerează acest lucru, dar nu cred că asta ne va ajuta în vreun fel. Trebuie să înțelegem că ne aflăm într-o situație nouă, deși s-a întâmplat acum 15 ani, s-a întâmplat acum 15 ani. Astăzi însă avem o nouă bază juridică și politică și trebuie să reacționăm față de noi situații și trebuie să reacționăm cu bun simț. Asta spuneau și colegii antevorbitori. Să nu acționăm într-o manieră corporatistă. Unii dintre noi am petrecut poate mai mult timp în Parlamentele Naționale decât în Parlamentul European Deci, poate am avea tendința să manifestăm anumită loialitate față de organizație. Sigur că Uniunea Occidentală și-a avut scopul și utilitatea ei. Acolo se, examinarea, supravegherea parlamentară era una pur simbolică, dar orice parlament trebuie să aibă această funcție și a fost un experiment interesant Uh, în cadrul acelei adunări uh, sau au existat momente în care personalități politice și nu numai politice eminente au venit în fața adunării și au răspuns la diverse întrebări și asta e un lucru care nu se întâmplă foarte des. Așadar, cred că aveți dreptate și cred că și lui are dreptate. Comisia FED și subcomisia SEDE vor trebui să creeze o delegație o delegație permanentă ca să ne asigurăm că există o anumită continuitate. Domnul Hareghi a spus un lucru corect. Nu putem să ne retragem din COSAC, deci nu se pune problema să ne retragem din COSAC. Întrebarea este cum ne apărăm uh, pozițiile în cadrul COSAC în momentul în care se adoptă rezoluții formale. Pentru că există o tentație să se consideră COSAC drept uh, un fel de dușman, un fel de inamic. Nu vrem să apară această poziție în, în uh, acțiunile noastre. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre funcționarii Parlamentelor Naționale care sunt transferați la Bruxelles, sunt uh, care funcționează și la Bruxelles și care au un rol foarte important de jucat în schimbul de informații și cred că trebuie să colaborăm și cu ei pentru a ne asigura că în coordonarea activității noastre dăm acestor oficiali un rol, acestor funcționari un rol mai important. Ei nu ar trebui să fie doar un birou de poștă ar trebui să joace un rol potrivit pentru că ei au capacități personale extraordinare. Și sunt sigur că domnul Casini va fi de acord cu mine, ar trebui să le mulțumim funcționarilor noștri de la grupurile noastre politice care uh, lucrează, muncesc din greu și foarte eficient pe aceste teme. Am menționat funcționarii Parlamentului, dar și funcționarii grupurilor politice, pentru că ei sunt un element crucial al procesului și sunt absolut indispensabili. Așadar, cred că este important să le recunoaștem meritele. Și n-aș fi spus acest lucru dacă n-aș fi fost absolut convins că este adevărat. Și sigur, când uh, vrei să critici, cred că trebuie să ai posibilitatea să o faci. Așadar, cred că ar trebui să recunoaștem uh, activitatea uh, acestor oameni. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Martinez. Cred că ai, acestea sunt remarcile de încheiere, deși mai există două cereri de la cuvântul domnul Mendes de Vigo. Vreau să mulțumesc uh, domnului vicepreședinte pentru cele afirmate. Cred că va fi foarte greu la COSAC să nu se aprobe documente. Asta facem în Parlament, adoptăm rezoluții, întotdeauna am făcut-o și o vom face. Cred că pentru a evita genul de lucruri la care v-ați referit, trebuie să lucrăm mai mult în uh, sistem de troică. între prima variantă și ultima da, variantă. Să încercăm să aibă cât mai mici efecte dăunătoare. Dacă nu putem subscrie, să nu subscriem. Știu că ce spuneți este adevărat. Am semnat unele documente care aveau lucruri care nu-mi plăceau deloc, uh, ba chiar contraveneau uh, dreptul european, răul cel mai mic despre care ați vorbit dumneavoastră, dar haideți atunci să nu le mai semnăm vă rog să-mi dați voie să fiu sceptic. Întotdeauna cred că vor fi concluzii COSAC. Nu avem cum să evităm asta. Nu sunt foarte convins care va fi rolul acestui organism de coordonare pentru parlamentele naționale. Cred că trebuie să ne mai gândim la asta. Revine la acest nume mai devreme. Dacă parlamentele naționale nu formează un tot unitar, nici nu știm dacă doresc să aibă un coordonator care să acționeze numele lor. Cred că ar fi bine să vă mai gândiți la modul în care acesta corespunde Parlamentului European și delegației Parlamentului European. Ideea, din punct de vedere instituțional, să există o delegație europeană permanentă a Parlamentului European – care să funcționeze ca un fel de coordonator pentru parlamentele naționale în ce privește controlul politicii de securitate și politice externe, mi se pare ceva ciudat. Deci cred că m-aș mai gândi la ideea asta și am mai discuta înainte de a fi uh, făcută o propunere oficială. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că n-am putut asculta la toată dezbaterea, dar am cineva care m-a ținut la curent. Am convingerea puternică aceste reuniuni sunt foarte importante. Trebuie să schimbăm păreri cu vicepreședinții care se ocupă în special de această chestiune și, desigur, după cum știm cu toții, la ultimele alegeri, 42% dintre cetățenii europeni doar s-au dus la vot. Arată că e o distanță mare între noi și cetățenii europeni. Iată de ce mă bucur că atât de mulți ați putut asculta dezbaterea privind inițiativa, cetățenii, inițiativa europeană cetățenească. Dar desigur că suntem responsabili să găsim un sistem care să fie bun pentru noi toți. Deci cred că trebuie să menținem prezența la COSAC, pentru că tratatul de la Lisabona ne dă această șansă. Dar COSAC ar trebui să continue ca forum cu un larg schimb de experiențe, dar nu să aibă competențe concrete, să nu le preia. De exemplu, în probleme de securitate pe care le-ați discutat, de ce nu folosim întâlnirile parlamentare mixte sau comune? Sunt de acord și cu ce a spus domnul vicepreședinte că avem nevoie de o bună coordonare și toată lumea știe că sunt pentru paritate și egalitate între sexe, să știm cine ce face în aceste sistem. Și dacă e paritar, poate să ne dea o mai bună orientare. Și desigur sunt de asemenea de acord că trebuie să fie și ceva în sincronicitate. Vreau să mulțumesc domnului vicepreședinte pentru toate eforturile de la COSA în numele nostru și cred că avem nevoie de astfel de discuții, cum am avut astăzi, nesigur, problema este că suntem foarte puțini aici, adică uh, sunt și alte chestiuni la care trebuie să participăm. E și un grup de vizitatori la care trebuie să dar să urmărim ce se întâmplă și uh, multe mulțumiri echipei noastre care a făcut o treabă excelentă în pregătirea reuniunii. Niciodată nu putem uita că e o sarcină comună cu dumneavoastră toți, deci încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, Ați dat șansa să precizez aceste aspecte. Președintele, chiar trebuie să punem punct acum. Mai doream doar să reamintesc că aseară la reuniunea coordonatorilor, vicepreședintele Tahorski a cerut ca luni pe 11 să se întâlnească cu colegii din Comisia Constituțională a Parlamentului Polonez care vizitează Bruxelles câteva zile. Au solicitat să se întâlnească cu președintele, eu nu sunt uh, disponibil, vicepreședintele era alegerea evidentă, dacă altcineva e disponibil ar fi foarte bine nu doar pentru colegii polonezi, ci pentru comisia noastră în ansamblu. Deci multe mulțumiri și ne oprim aici.